Vom începe ședința comisiei noastre. V-am speriat? Spune domnul președinte. Vom începe. Doresc să vă spun la început, că de obicei, uh, ședința noastră va fi transmisă pe internet, în direct. Pe de altă parte, serviciile secrete personale mi-au informat că colegul nostru um, a împlinit un anumit număr de ani, așa că eu eram uh, la mulți ani uh, vicepreședintelui nostru. Ați primit ordinea de zi uh, pe 19 ianuarie, dar programul nostru a fost complet revoluționat din mai multe motive. Pentru că doamna Gianacu, pe de o parte, e bolnavă și deci nu poate să vină în această după masă și nici mâine. Și dânsa este raportor um, pentru raportul privind partidele politice și deci trebuie să amânăm acest punct. Apoi, ședința coordonatorilor urma să aibă loc după această ședință, dar unii coordonatori nu pot să fie prezenți în această seară, așa că trebuie să amânăm pe mâine ședința coordonatorilor. Coraportorii, în legătură cu propunerea de modificare a tratatului, nu pot să vină pentru că au alte obligații, așa că ședința coordonatorilor va avea loc mâine dimineața la ora 9 și apoi la 10 și jumătate Vom începe ședința normală cu punctul de pe ordinea de zi care se referă la modificarea tratatului. În, avem în acest după masă evoluția situației în cadrul COZAC și raportul meu privind articolul 51. Interpretarea articolului 51, apoi, deci mâine va avea loc mai întâi uh, ședința coordonatorilor și după aceea și doamna Wallace ne va vorbi despre situația lucrărilor uh, în legătură cu registrul uh, privind transparența, registrul de transparență comun, Parlament-Comisie. La diverse, aș dori să mai adaug ceva pentru mâine, la punctul 11, e vorba de um, rectificarea conform articolului 160 din uh, regulament în ceea ce privește inițiativa cetățenilor, pentru că cu raportorii de aici de la petiții sunt de acord că, precum și alte instituții, că s-a făcut o greșeală în versiunea finală și trebuie să, să corectăm această greșeală. Deci mâine vom vorbi despre acest lucru. Și deci acum vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi, sau al doilea, mai bine zis, Doresc să vă spun, în ceea ce privește ultima ședință a coordonatorilor, de pe 13-14 ianuarie, s-a decis atunci că domnul mesaj, doamna Mesașit va fi raportor pentru un aviz la Comisia Jurii în legătură cu o mai bună legiferare în legătură cu aplicarea articolului 123 din regulament, în ceea ce privește rapoartele scrise, Raportul va fi din partea PPE, care încă nu a comunicat numele acestuia. În ceea ce privește procedura prevăzută la articolul 128 din regulament, adică prerogativele Parlamentului și apărarea acestora în fața Curții de Justiție, coordonatorii l-au rugat pe subsemnat să pregătească un mini-raport, în timp ce domnul Guerrero se va ocupa de negocierile aderării Uniunii la Convenția Drepturilor Fundamentale. Și va trebui apoi să numim alt raportor pentru următoarea fază. Doamna vicepreședinte Reding va fi invitată să prezinte la următoarea ședință a Comisiei noastre documentele recente ale Comisiei în legătură cu cetățenia europeană. Doresc să vă mai informez de asemenea că am participat am reprezentat această comisie la lucrările unui grup interinstituțional privind informarea. E vorba de transpunerea în practică a unei declarații comune din 9 octombrie 2008 împreună pentru a comunica despre Europa. Acest grup nu s-a reunit de mult și la ultima ședință s-a vorbit despre modul în care putem, prin cetățenia europeană, să stârnim un interes mai mare pentru Uniunea Europeană. 2011 va fi anul voluntariatului și 2012 anul uh, vârstei a treia. Nu ne privește, deci, pentru că noi suntem cu toții tineri, spune domnul președinte. În cadrul coordona, ședinței coordonatorilor uh, vom vedea ce alte aspecte putem sugera noi pentru a face propuneri în cadrul acestei acțiuni și anume cum putem genera interesul cetățenilor în legătură cu teme de interes, de importanță pentru Uniunea Europeană. V-am transmis procesele verbale ale ultimelor ședințe. Vă stau la dispoziție dacă nu sunt observații. Considerăm aceste procese verbale ca fiind adoptate. Pro proiectele verbale ale ședințelor din 8-9 noiembrie, 29-30 noiembrie și 13 decembrie 2010. Acum putem trece la punctul 4. Evoluția situației în cadrul COSAC domnul vicepreședinte Miguel Angel Martinez, Martinez cu care ne-am întâlnit deja pe data de 5 octombrie, se află alături de noi pentru a discuta împreună despre evoluția situației în cadrul COSAC pentru a ne prezenta situația până acum și cum va evolua pe viitor. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult că mă află alături de domnul vicepreședinte Martinez, Transformarea regulamentului îmi permite să coprezidez această ședință alături de domnul vicepreședinte Martinez. Mă bucur de asta pentru că dânsul are, dânsul are multă experiență în acest domeniu și eu mă simt în siguranță în momentul în care dânsul se ocupă de mecanismele COSAC. Doresc să vă anunț că următoarea ședință a președinților COSAC va avea loc la Budapesta pe 10-11 februarie pentru a pregăti ordinea de zi următoare a ședinței plenare a COSAC pe um, în, în uh, mai, tot la Budapesta. Și acum dau cuvântul domnului Martinez. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt întotdeauna foarte încântat să am ocazia să vin în fața comisiei dumneavoastră, pentru Comisia pentru Afaceri Juridice. Și cu această ocazie, cu siguranță fac acest lucru nu numai în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European care se ocupă de relațiile cu parlamentele naționale, ci și în calitate de președinte al grupului de pilotaj care se ocupă cu tot ceea ce se referă la punerea în aplicare a prevederilor tratatului de la Lisabona referitor la participarea parlamentelor naționale la lucrările Parlamentului European. Aș dori să mulțumesc domnului președinte Casini pentru faptul că mi-a urat la mulți ani cu ocazia aniversării mele și doreau să spun că ceea ce noi ne dorim este să avem un grup de reflexie al cărui angajament să fie uh, în promovarea limbii franceze, pentru că franceza este uh, uh, o limbă în care aniversările sunt uh, numărate oarecum diferit. Acum, dacă îmi dați voie, aș dori să vă explic cam cum s-au derulat ultimele evenimente în uh, relațiile COZAC și să vă explic câteva idei care oglindesc starea noastră de spirit și anume că ne dorim, prin ședința COSAC, dar și prin relația constantă uh, pe care o avem cu parlamentele naționale, ne dorim deci o consolidare a relațiilor noastre pe viitor. Mai întâi, trebuie să-mi exprim uh, satisfacția față de colaborarea pe care am avut-o cu domnul președinte Cassini. Ne aflăm pe aceeași uh, lungime de undă, ne susținem unul pe altul ne putem bizui unul pe altul și cred că până acum am obținut rezultate foarte eficiente. După cum știți, la ultima, ultima reformă a regulamentului uh, a prevăzut ca împreună cu domnul Casini, noi doi să fim președinți ai delegației europene, delegație pe care Parlamentul European o trimite la negocierile COSAC și la ultima ședință. Am fost astfel însoțiți de încă patru colegi care și ei contribuie în mod substanțial la aceste idei. Mai întâi domnul Macmillan Scott, doamna Pervanche Berez, domnul Messerschmidt, care este uh, și el prezent și care a avut un rol deosebit în această comisie, și domnul Elmar Brock. Cred că unii dintre ei Uh, trebuiau să fie prezenți având în vedere ordinea de zi care fusese prevăzută, spre exemplu guvernanța economică sau politica comună de apărare și securitate. impresiile pe care eu le desprind, sau în orice caz secretariatul mi-a spus că eu le desprind de a, ca urmare a acestei ședințe, este faptul că această ședință din Bruxelles a permis organizarea unor schimburi de opinii foarte interesante pe teme extrem de importante, precum guvernanța economică, strategia UE 2020, dezvoltarea durabilă și, după părerea mea, Ședința a fost foarte interesantă. Dezbaterile au fost interesante. Schimburile de opinii uh, împreună cu domnul Leterm, cu președintele Barroso și cu președintele Van Rompuy au fost de asemenea extrem de interesante. Eu am avut senzația că în cadrul COSAC există o tendință de a trece peste anumite chestiuni legate de regulament, spre exemplu uh, chestiuni de subsidiaritate, de procedură și așa mai departe. Și că în acest forum se discută mai degrabă subiecte foarte interesante, orizontale, munca pe care o face comisia, spre exemplu, programul de lucru al comisiei și, în general, textele care sunt uh, aprobate în această ședință, COSAC, cea care a avut loc la Bruxelles recent, uh, reprezintă o contribuție, prezintă anumite concluzii, concluzii care au integrat anumite amendamente care au fost înaintate de către delegația Parlamentului European. Și putem spune din fericire că am reușit să ajungem la un acord. Spre exemplu, în ceea ce privește relațiile interparlamentare și uh, în materie de politică externă, în materie de apărare. Domnul Elmar Brock a luat cuvântul pe această temă și a avut o contribuție foarte importantă și datorită lui am reușit să adoptăm un text care este acceptabil pentru Parlamentul European, chiar dacă există întotdeauna o situație care nu e întotdeauna satisfăcătoare pentru Parlamentul European. Și anume, se prezintă mai întâi un text, un text, aș spune eu, antipatic din punct de vedere al Parlamentului European. Antipatic în sensul că e ca și cum Parlamentul European ar fi așa un fel de uh, corp care nu are nimic de a face sau organism care are nimic de a face cu politica externă. Și de-abia după discuții înfocate și după uh, dezbateri se ajunge la concluzia că acolo, în text unde Parlamentul European nu era tratat așa cum se cuvine, se ajunge ulterior la o rectificare a situației. Și e adevărat că într-o situație în care, dacă de la bun început nu ești tratat în mod corect și ulterior rectifici situația, pierzi foarte multă energie, lucru care nu este bun, pentru că iată ne aflăm într-o, într-un într moment în care se adoptă texte uh, ca și cum s-ar adopta oarecum în afara Parlamentului European, ca și cum Parlamentul European nu ar fi în măsură să adopte un text în care să se poată acorda Parlamentului locul ce-i cuvine. Și iată una din problemele cu care ne-am uh, confruntat noi. Pe de altă parte, trebuie să spun că a existat un număr însemnat de tensiuni, momente de mare tensiune. Și asta din cauza unei atitudini ostile, agresive din partea anumitor parlamente naționale. În principiu, în ceea ce se referă la acordul interinstituțional al Parlamentului European și uh, între Parlamentul European și Comisie. Însă voi aborda această temă ulterior mai în detaliu. Din fericire, ce putem spune este că textul final, ca urmare a dezbaterii, nu este un text la care nu am putea subscrie. Însă, cum v-am spus, pe mine mă îngrișorează foarte mult atitudinea ostilă, deschis ostilă a anumitor uh, reprezentanți ai parlamentelor naționale, mai ales din partea colegilor din Finlanda. Și nu e vorba doar de colegi, uh, ci e vorba și de prieteni din același grup politic, din aceeași familie politică, care au fost foarte agresivi. Însă problema nu e neapărat faptul că am putea avea un parlament care are o atitudine ostilă față de Parlamentul European. Nu. Problema este că după ce ia cuvântul persoana respectivă din Finlanda, urmează cineva din Suedia și acea persoană din Suedia are exact aceeași poziție și iată că acolo, în momentul respectiv, încep de-a binelea să fiu îngrijorat. Bineînțeles, mă surprinde mai puțin, însă mă îngrijorează faptul că și anumiți reprezentanți britanici s-au alăturat acestei mobilizări. Și acolo unde am fost extrem de surprins este în momentul în care și colegi din Olanda au luat cuvântul cam în aceeași direcție, cam în ace- pe aceeași temă. Apoi colegi din partea Bundestagului, care de asemenea aveau aceeași atitudine. Și mai ales am fost surprins de faptul că în momentul de față, având în vedere mm, probabil așa faptul că toată lumea este foarte educată, bine educată, Ceilalți care sunt prezenți la ședință nu spun nimic. Tac! Sunt muți. Muți sau sunt uh, prea puțin îndrăzneți pentru a avea o opinie diferită și în final Parlamentul European rămâne de unul singur într-un colț izolat, ca și cum am fi într-o situație în care cei din Parlamentul Parlamentele Naționale sunt adversarii noștri. Ori nu, nu este așa. Ne aflăm cu toții în aceeași barcă. Deci, ceea ce noi încercăm să facem este să găsim subiecte în care putem fi complementari. Ceea ce ne dorim este să avem relații bune cu parlamentele naționale. De aceea cred eu că această temă trebuie urmărită îndeaproape, însă voi avea ocazia să comentez acest lucru mai în detaliu ulterior. Oricum, indiferent de acest lucru, eu cred că a existat uh, idei foarte interesante, date foarte importante. Am reușit să ajungem la un acord acceptabil în ceea ce privește modul în care vom urmări la nivel parlamentar politica uh, comună uh, de securitate și apărare și probabil că la conferința președinților care va avea loc curând pe 1 aprilie, uh, cred că în, vom avea ocazia să înregistrăm progrese în acest sens. Și cum prietenii noștri belgieni sunt cei care se ocupă, sunt uh, cei care se ocupă de acest subiect, am speranțe bune să ajungem la un rezultat satisfăcător, satisfăcător pentru noi. Există experiențe interesante, există puncte care vor fi înscrise pe ordinea de zi. E vorba de tema libertății fundamentale, justiție, Europol, Eurojust și, bineînțeles, și semestrul european. Și doream să vă spun și de altfel aduc și un omagiu în acest sens, Aș vrea să vă spun care a fost rolul uh, Parlamentului, uh, cele două camere uh, din Senatul și Parlamentul belgian, pentru că ei sunt cei reprezentanți acestor două camere, sunt cei care au avut o poziție decisivă, foarte diferită de ceilalți oratori. O, o poziție atât de decisivă încât au reușit la un moment dat să întoarcă pe dos niște voturi care avuseseră deja loc și au reușit să răstoarne cu totul situația. Eu cred că odată ce belgienii au investit foarte multă energie în locomotiva aceasta a negocierilor, s-a văzut imediat că și alții au urmărit, au urmat acest exemplu. Spre exemplu, anumiți colegi francezi care au regăsit o cale de gândire mai rațională din punct de vedere politic, din punct de vedere de, al, al corectitudinii față de uh, relațiile cu Parlamentul European și așa mai departe. În orice caz, ce se va întâmpla sub președinția ungară? Domnul președinte Casini și eu însă am discutat acum 3-4 zile, săptămâna trecută, pe această temă împreună cu președintele Comisiei uh, și cu uh, președintele Parlamentului din Ungaria și ministrul afaceri externe președintele Comisiei pentru Afaceri Externe din Parlamentul uh, Maghiar și am uh, stabilit că următoarea ședință COSAC să aibă loc în februarie la Budapesta, pe 10 și 11 februarie, iar ședința plenară va avea loc pe 29-30 mai. Uh, am discutat, deci, cu acești colegi. Discuția a fost una constructivă, pozitivă, cordială. Ei sunt dispuși să Uh, înlesnească schimburile politice în ceea ce privește și discuțiile politice în ceea ce privește prioritățile președinției ungare, priorități care pe noi nu ne deranjează, care le putem considera ca fiind pertinente, iar uh, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlament n-a înaintat o solicitare din partea Parlamentului din Danemarca și anume ca dezbaterile COZAC să cuprindă și tema libertății mass media. Tocmai pentru a urmări aceeași cale, aceeași linie de gândire pe care au exprimat-o unii și anume ca președinția ungară să Uh, se află într-o poziție în care să reușească să depășească acest moment legat de legea mass media. Atât din partea mea cât și din partea domnului Casini, noi uh, am redactat un răspuns, am spus că suntem de acord cu delegația ungară și am uh, Uh, repetat încă o dată că acest subiect nu face parte din subiectele pe care le fixăm de obicei pe ordinea de zi a unor astfel de ședințe COSAC. Noi nu ne dorim o confruntare directă, ceea ce noi ne dorim este ca progrese să fie înregistrate în timp. O altă scrisoare din partea Parlamentului, tot din Danemarca, referitoare la mm, tema multilingvismului tema care pe mine mă interesează foarte mult, pentru că după relațiile cu parlamentele naționale, eu sunt și vicepreședinte pe tema multilingvismului. Și s-a sugerat, deci, să lucrăm doar în engleză și în franceză cu ocazia acestor uh, acestor întruniri. Uh, asta din cauza unor costuri și așa mai departe, mai știu eu, uh, dificultăți de organizare, însă acest lucru contravine în mod flagrant principiului de bază al Parlamentului European și al mai multilingvism. Eu am spus, da, pe mine nu mă deranjează să lucrez în două limbi, uh, engleză, franceză, dar cu condiția ca toată lumea să poată să folosească limba sa. Dacă francezii nu pot să iau cuvântul în limba franceză și britanicii nu pot să iau cuvântul în engleză, foarte bine, atunci sunt de acord. Dar dacă nu, atunci și noi să avem ocazia să utilizăm propria noastră limba maternă. Pentru că uh, am pune astfel anumite țări, anumite limbi într-o situație de inferioritate. Și uh, nu uitați că limbile noastre reprezintă o valoare, o valoare de identitate. De aceea, această propunere cu siguranță nu va avea nici o urmare. Președintele Casini a propus și s-a bucurat de sprijinul nostru în acest sens ca să dezbatem inițiativa cetățenească și anume să abordăm de asemenea și subiectul legii electorale europene. Însă, în momentul de față, troica ultimei ședințe COSAC nu a părut să fie prea încântată de această propunere. Deci eu cred că e o temă pe care o vom prezenta din nou ulterior. De asemenea, președintele Casini a cerut să discutăm și despre tema libertății de cult, libertății religioase. Acum, în ceea ce vrește celelalte teme, Vom vorbi despre uh, situația din Uniunea Europeană cu prezența comisarului cu prezența primului ministru Orban, a președintelui Barroso, domnului Șefcovici, strategia UE 2020, semestrul european, guvernanța economică și programul de lucru 2012 al Comisiei Europene. De asemenea, vom avea ocazia să ascultăm o prezentare din partea președinției belgiene referitor la conferința președinților de la începutul lunii aprilie. Și în încheiere există o serie de dificultăți pe care le considerăm a fi foarte clare în uh, cadrul COSAC, dar de fapt e vorba de dificultăți în relațiile noastre cu parlamentele naționale. Pentru că nu e vorba de identitatea propriu-zisă a Parlamentului uh, European, ci mai degrabă e vorba de identitatea parlamentelor naționale. De ce? Pentru că uh, Uh, raportorii pentru tratat, inițial s-au gândit că vom avea întâlniri cu 27 de parlamente naționale. Uh, însă, după cum vedeți, în practică avem reprezentanți din partea a 40 de camere diferite. Pentru că există o serie de țări care au și parlamente regionale cu competențe legislative exclusive. Uh, și cred că asta va fi cazul Germaniei, Austriei, Spaniei și Belgiei. Dar uh, așa credeam eu inițial, dar se pare că acum și Portugalia are parlamente naționale cu competențe legislative exclusive. Există așa ceva și în Finlanda, cu insula Oland. Și, de fapt, în practică, ce constatăm? Constatăm că uh, nu vom avea 40 de interlocutori, ci s-ar putea la un moment dat să fim în fața 120 de interlocutori. Și vă dați seama că așa cum spun prietenii noștri francezi, e o situație în care totul se diluează și se pierde pe drum. Uh, ajungem la o adevărată complexitate, cacofonie și mi-e teamă că această situație s-ar putea repeta din nou cu Danemarca, cu insulele Feroe, cu reprezentanți din partea altor parlamente din Marea Britanie, știu, Parlamentul Scoțian și așa mai departe. Uh, deci, vedeți, situația este complexă. Complexă pentru că există o uh, diferențe foarte mari la nivelul Parlamentelor Naționale, atât în materie de dimensiuni, cât și în materie de îngrijorări și uh, interes la nivel european precum și în materie de capacitate de a înțelege și uh, ceea ce înseamnă de fapt tratatul de Lisabona, care sunt răspunderile ce le revin lor. Și, deci, vedem că problema nu ține doar de parlamentele naționale în sine, ci țin și de euroscepticismul care există în momentul de față în Uniunea Europeană și care se manifestă în parlamentele naționale. Am înregistrat progrese anul acesta, mai ales în ceea ce privește uh, regăsirea unor relații raționale. Mulți colegi au avut o contribuție importantă în acest sens și am reușit să coordonăm lucrurile în așa fel încât să nu avem la o ședință, uh, știu eu, cinci comisii și la următoarea ședință să nu existe nicio, ședin, nicio întrunire pentru nicio comisie aparte. De aceea am încercat să aprobăm uh, programul de lucru cu un an înainte pentru această activitate interparlamentară împreună cu parlamentele naționale și uh, cred că am reușit să înregistrăm progres în mod uh, considerabil în acest sens. Și iar în final aș dori să vă fac câteva comentarii uh, în ceea ce privește problema de fond, de fapt, cu care ne confruntăm. Și dacă mi acordați câteva minute pentru a prezenta și viitorul, alternativele de viitor. După cum știți, problema cu care ne confruntăm de fapt, își are origine, originea în viziunea anumitor parlamente naționale, viziune care mie mi se pare total deplasată, și anume se afirmă că în momentul în care Parlamentul European cucerește un grad, un număr mai mare de competențe, de răspunderi, acest lucru se traduce printr-un pas înapoi în ceea ce privește uh, Uh, procesul democratic de construcție europeană. Mie mi se pare o opinie total deplasată, pentru că eu întotdeauna am avut senzația că, de fapt, democratizarea procesului de construcție europeană putea fi măsurat uh, prin creșterea, sporirea continuă din tratat în tratat a competențelor Parlamentului European competențe pe care acesta le cucerește în mod natural și, într-adevăr, de câte ori Parlamentul European obține mai multe puteri de decizie, e adevărat că acest lucru se face în detrimentul monopolului decizional pe care, până în momentul de față, îl avea Consiliul în diferite domenii. Însă, eu nu m-am gândit niciodată că în parlamentele, în anumite parlamente naționale, ar putea exista această idee cum că aceste competențe sporite de codecizie pe care le obține Parlamentul European și o competență scăzută în consecința Consiliului reprezintă pentru ei un pas înapoi, pentru că asta ar însemna că uh, ei ar avea un control asupra Consiliului prin, uh, bineînțeles, participarea la nivel de guvern la Consiliu. Și deci și-ar pierde din influență. Eu am fost timp de 22 de ani de zile deputat național și purtător de cuvânt în ceea ce privește uh, subiectele europene și afacerile externe ale Parlamentului uh, spaniol. Și pot să vă spun că uh, am fost și purtător de cuvânt al partidului la guvern și purtător de cuvânt al partidului care se afla în opoziție. Și pot să vă spun că știu foarte bine care este nivelul de control pe care un Parlament Național îl poate avea în mod efectiv asupra Consiliului European. De aceea, Mie mi s-a părut că era pur și simplu lipsit de sens să crezi că, într-adevăr, dacă Parlamentul European are mai multe competențe, atunci acest lucru ar putea uh, însemna că democrația per ansamblu a procesului legislativ ar fi pusă în pericol. Deci vedeți că aici e un decalaj total, pentru că la acest nivel se află o rezistență, o rezistență a celor care nu cred în procesul legislativ, nu cred în proiectul nostru și care se opun uh, unui astfel de progres. Întotdeauna sunt cei care ridică întotdeauna cartonașul pentru a vota nu, indiferent de subiect. Și cred că asta a fost una din marile noastre dificultăți, o, un subiect pe care va trebui să-l abordăm cu multă precauție. Iar în final, pot să vă spun că există, de fapt, după părerea mea, două probleme cu care va trebui să ne confruntăm la un moment dat și să găsim o soluție. Prima problemă. E o problemă pe care, din fericire, în Bruxelles am constatat-o mai puțin și sunt de acord și cred că și domnul Casin e de acord cu mine. E vorba de faptul că parlamentele naționale și Comisia, cu toate resursele de care aceasta dispune, încearcă să stabilească un fel de punte de un presupus control parlamentar. Deci, ca și cum parlamentele naționale ar controla Comisia. Uh, dar, în mod logic, ar trebui să existe o punte și către Parlamentul European. Și acționând astfel, de fapt, mergem chiar contra curentului, curentului uh, așa cum a fost el uh, dorit în momentul în care s-a redactat tratatul de la Lisabona. Pentru că atunci uh, ideea era că parlamentele naționale să aibă un cuvânt de spus, însă nu să devină o a doua sau a treia cameră consultativă. De aceea, după părerea mea, această problemă este una reală. Pentru că e adevărat că din partea Comisiei există această uh, tendință de a se lăsa influențat de parlamentele naționale, de a merge în vizită la ei, de a lua cuvântul în fața parlamentelor și nu numai o tendință din partea Parlamentului Comisiei, ci și din partea celor care sunt responsabili de diferite subiecte, de diferiți comisari. Agricultură, spre exemplu, Comisia pentru Agricultură dintr-un Parlament Național convoacă Comisarul pentru Agricultură. Cei care se ocupă cu transportul convoacă comisarul pentru transporturi. Și astfel vedem că există o rețea de contacte care se stabilește, care în principiu nu are nimic negativ în sine. Se fac un schimb de, se fac schimburi de informații. Dar dacă în timp acest mecanism devine o problemă, dacă acest mecanism în timp are ambiția de a răsturna procedurile deja stabilite atunci uh, și rolul Parlamentului European, atunci acest lucru devine o problemă. Și pot să vă spun că președintele Barroso a fost foarte clar și foarte ferm și foarte amical în ceea ce privește Parlamentul European în ședința noastră COSAC la Bruxelles. A fost o poziție extraordinară. Nu l-am auzit niciodată exprimându-se atât de clar și mai ales într-o ambianță atât de ostilă. Deci cu atâta claritate și cu atât de mult respect față de ceea ce reprezintă Parlamentul European. Și sunt încântat să vă pot transmite această informație pentru că, într-adevăr, a fost o, o, o intervenție extrem de fermă și clară în acest domeniu. Nu era momentul, uh, uh, poate nu era momentul potrivit pentru a da dovadă de astfel de fermitate, însă a avut curajul să facă acest lucru. Și acum, a doua problemă. A doua problemă se referă la întrebarea următoare, și anume, cum vom realiza concret prevederile tratatului, și anume, modul în care vom continua și subliniez continua, nu controla politica externă de apărare și securitate a Uniunii Europene. Și iată că aici ne confruntăm cu un fenomen destul de ciudat. Și anume, multă lume se referă la adunarea fostei uh, uh, la, la, la întrunirile foste adunări europene, occidentale, care între timp uh, săraca este una răposată. Eu știu că am fost timp de 14 ani vicepreședintele acestei adunări și știu foarte bine că nu a fost uh, uh, un, o, o instituție sau un organism lipsit de interes. Nu! A avut un merit. Această adunare avea oare un control asupra guvernelor și asupra statelor în ceea ce privește politica externă de apărare și securitate? Nu. Așa ceva nu. Când se afirmă acest lucru, pur și simplu se deformează realitatea. Am avut ocazia să discut cu un președinte Parlamentului Belgian, care a fost timp de ani de zile și ministrul de apărare și mi-a spus Sincer, știți foarte bine, în momentul în care erați ministru al apărării, știți foarte bine că ați avut ocazia să luați cuvântul în fața adunării parlamentare al UEO. Știți cumva că exista vreo formă de control adevărată la acest nivel? Nu, și mi-a explicat. Da, noi am, am venit să ascultăm opinii, să facem schimb de opinii. Însă, vedeți că întrebarea este următoarea. Ce vom face acum, de acum înainte? Și aici avem un scop, un, o miză domnul Gualtieri, spre exemplu, colegii. Nu știu dacă și domnul Duff este membru al comisiei dumneavoastră, dar este un colaborator extraordinar în acest domeniu. Domnul Brock, de asemenea, vedem cu toții că trebuie să formulăm lucrurile într-un fel sau altul. Parlamentul Belgian tocmai a terminat elaborarea unui document, unei propuneri, ca să zic așa, și vrem să vedem care va fi conținutul acesteia. Dar pentru a încheia, dincolo de această propunere pe care ne, ne va face președinția belgiană și la care va trebui să reacționăm prin amendamente și așa mai departe, uh, vom discuta cu belgenii pe această temă, vedeți că ne vom afla în fața unui document care cere unui parlament național pe care n-am să-l numesc precis, pentru că nu vreau să fiu o persoană dezagreabilă, uh, Uh, în care există o agresivitate extremă față de Parlamentul European. Se merge chiar până la a se propune că în momentul în care există la Bruxelles ședințe ale acestui uh, de acest gen, ca ședința să aibă loc oriunde la Bruxelles, însă nu în uh, clădirea Parlamentului European. La Consiliu, spre exemplu, sau în altă parte. Uh, Apoi se mai face și o altă propunere și anume să nu se accepte niciun fel de finanțare a niciunei activități care poate fi desfășurată în acest domeniu, deci nicio finanțare din partea Parlamentului European. Ceea ce mie mi se pare total uh, absurd. De aceea vă rog să mă credeți. Parlamentul European este extrem de, de, de, de, de mirat se vede că într-un într document de propuneri se fac, se înaintează astfel de idei despre cum anume ar trebui să arate viitorul control parlamentar asupra politicii de securitate și de apărare la europeană, politica externă. Ceea ce mi se pare inacceptabil. Vă dați seama ce ar însemna să avem dreptul să ne întrunim oriunde în Bruxelles, însă niciodată în clădirea Parlamentului European. Ori, ca și cum Parlamentul European nu ar fi un loc adecvat pentru a organiza astfel de ședințe. E adevărat că de multe ori, spre exemplu, la Consiliu, Uh, când există anumite ședințe, ei pot utiliza facilitățile pe care le propunem noi pentru anumite ședințe. Nu văd de ce nu se poate face acest lucru. Însă v-am explicat toate aceste lucruri pentru a vă spune că uh, se creionează o alternativă, pentru că nu îndrăznesc să spun două. Există o propunere și o alternativă. Să zic, în fine, două soluții. Prima soluție, cea la care lucrăm în momentul de față și anume să vedem cum vom organiza în mod general relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. COSAC va continua oare cu dinamica actuală? Nu se știe, însă ceea ce nu putem accepta este ca aceste relații să se organizeze între reprezentanți din partea 40 de camere la nivel național și Parlamentul European pe de o parte ca un fel de dezechilibru care crește și în care toate dezbaterile de fapt sunt monopolizate de parlamentele naționale. Și în momentul în care domnul Van Rompuy sau domnul Barroso merg în ședințele COSAC, atunci se adresează doar parlamentelor naționale, pentru că oricum pe noi, cei din Parlamentul European, oricum ne cunosc, ne văd în fiecare săptămână și așa mai departe. Deci vedem că există așa un fel de ignorare a noastră, ca și cum noi am fi cineva așa din afară care nu are nimic de a face cu uh, competențele COSAC. Acum, în ceea ce privește relațiile uh, noastre, care să fie mai permanente, mai strânse, eu cred că ar fi bine să avem un mecanism de integrare, însă acest mecanism de integrare, în mod clar și evident, uh, trebuie să fie atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ diferit. Nu putem avea pe de o parte 40 de reprezentanți și un reprezentant de partea cealaltă a mesei de discuții. Și dacă există o altă soluție, foarte bine. Nu știu cum se va putea face acest lucru. S-a spus, spre exemplu, ca parlamentele naționale să coordoneze, să se pună de acord între ele, uh, cum anume vor să se organizeze, să spună ce vor să spună, care este părerea lor despre Uniunea Europeană, despre diferitele instituții europene, chiar și Parlamentul European, foarte bine, și la un moment dat reprezentantul sau coordonatorul acestor parlamente naționale, în mod autonom și independent, să se poată întâlni și discuta cu reprezentantul Parlamentului European, ca să poată discuta pe picior de egalitate diferite teme pe care noi vrem să le dezbatem sau teme prevăzute în tratat. Cred că acestea sunt cele două posibilități pe care le avem la dispoziție. Trebuie să avansăm uh, fără niciun fel de a priori, fără nicio prejudecată negativă. Uh, ceea ce ne dorim este să avem mai multă integrare în relațiile noastre cu parlamentele naționale. Noi, în mod logic, putem discuta orice temă cu toată independența și cu tot simțul de răspundere care ne revine. Iar parlamentele naționale pot să găsească, știu eu, uh, concluzii, să lucreze într-o singură limbă, în două limbi, în 23 de limbi, indiferent, uh, să se întrunească când vor ei și cum vor ei. Și la momentul potrivit, probabil o dată pe an, de două ori pe an, în funcție de cum vom stabili, să ne întâlnim și să putem discuta despre politică externă și politică de apărare și securitate. În așa fel încât fiecare să-și poată da cu părerea, iar la final să facem o sinteză a ideilor. Însă, în momentul în care există o critică din partea unuia către celălalt sau invers, să fie o critică rațională, să fie o critică respectuoasă, să se spună eu nu sunt de acord cu cele spuse de Parlamentul European și invers, viceversa. Nici și noi să putem spune, iată, nu suntem de acord cu ideile exprimate de Parlamentele Naționale, însă ceea ce nu ne putem dori este o entitate, așa cum este COSAC în momentul de față, care s-ar putea extinde și către alte domenii în care Parlamentul European are un interes și care, din păcate, își petrece timpul să se apere față de critici uh, critici adresate de partenerii săi de discuție. Și cred că aici ne aflăm într-un impas, într-o situație dificilă. De aceea, uh, comentariile dumneavoastră, inițiativele dumneavoastră, ideile în acest sens pe care le-am putea elabora în cadrul Comisiei AFCO, uh, și care, cu siguranță, domnul Casini este cel care ne va putea reprezenta cel mai bine în acest sens, ar fi sugestii și idei binevenite. În orice caz, ele sunt absolut necesare. Să rectificăm ceea ce nu a fost făcut bine până în prezent. Eventual să facem ceva lobbying pe lângă parlamentele naționale, în așa fel încât cei care au anumite gânduri uh, rele față de noi, să putem discuta în mod deschis, uh, în așa fel încât ședințele acestea COSAC să nu fie doar ocazia de a exprima ostilitate. Uh, ok, ostilitatea poate veni din partea, știu eu, a patru, cinci uh, uh, parteneri, ci dacă există sprijin din partea a 32 de alți parteneri, atunci nu e nicio problemă. Ostilitatea poate exista, însă nu așa cum a fost cazul până acum. Uh, mare majoritate sunt ostile, ceilalți nu spun nimic. Iată, cam aceasta este prezentarea mea. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, pentru răbdarea cu care m-ați ascultat și vă mulțumesc și pentru interesul pe care îl aveți față de acest subiect. Înțelegeți că e un subiect delicat, Însă mi s-a părut că n-ar fi fost, uh, n-ar fi fost uh, bine să nu vă împărtășesc aceste, aceste dificultăți, aceste idei. Eu sunt din 12 ani de zile în Parlamentul European, am fost timp de 22 de ani de zile în Parlament Național și n-am simțit niciodată niciun fel de ostilitate sau agresivitate față de parlamentele naționale. Nu sunt deloc un taliban al Parlamentului European, absolut deloc. Eu sunt convins că Parlamentul European reprezintă un, un instrument, un tip de instrument, iar Parlamentele Naționale reprezintă un alt tip de instrument. Și ideea este ca cele două să poată să conlucreze împreună pe marginea unor subiecte în care cu toți avem un interes să le reușim. Mulțumesc! Grazie, <clears throat> președinte Martinez. Mulțumim, domnule vicepreședinte Martinez. Discursul dumneavoastră nu a fost unul de formă, ci foarte angajat, um, care ne permite să ne gândim în profunzime la viitorul COSAC-ului. Sunt de acord cu multe lucrurile care, din lucrurile care au fost spuse, mai ales în ceea ce privește raporturile între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și între Parlamentele Naționale și Guvernele statelor membre și Comisia. Sunt uh, încă sub impresia unei vizite a Comisiei AFCO făcută la Londra și unde ne-am întâlnit. Poate ar fi trebuit să vă vorbesc despre această vizită la comunicări, pentru că e puțin legată de tema abordată de domnul vicepreședinte Martinez. Deci am fost în uh, delegație la Londra, unde ne-am întâlnit cu președintele Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Camera uh, Comunelor, ministrul pentru afaceri europene, tot din Camera și reprezentanții societății civile, precum și uh, președinte rapoartele uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale, Afaceri Europene din Camera Lorzilor. Și s-a spus foarte clar că există o ostilitate în Regatul Unit uh, față de Uniunea Europeană. Și cu excepția ultimei întâlniri, cea cu președinția Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Camera lor În rest, ne-am concentrat pe un proiect de lege care este în curs uh, de discutare în Regatul Unit, uh, care ar putea fi uh, în curând adoptată. Se preofide că orice modificare tratatului de la Lisabona, orice noi competențe oferite Uniunii Europene trebuie să fie adoptate prin lege în Regatul Unit și în multe cazuri, foarte multe cazuri, ar fi nevoie de referendum. Și președintele Caș a spus că acest lucru înseamnă că au acceptat tratatul de la Lisabona, dar acest lucru nu înseamnă că um, e, aceasta este o etapă, ci este încheierea unui proces. Doresc să pună limite, nu vor să accepte ca Parlamentul Britanic să fie uh, condiționat de ordine venite din afara Regatului Unit. Deci, iată care este atitudinea și trebuie să ținem cont de aceasta. Trebuie să ne descurcăm cu această atitudine. Ne dorim să, să construim Uniunea Europeană, dar nu putem ignora această atitudine. Și eu cred, am impresia că locul în care se colaborează între statele membre, între reprezentanții popoarelor din statele membre pentru o mai bună integrare europeană este COSAC-ul. Deci, nu trebuie abordate acolo chestiunile în detaliu, dar acolo se abordează subsidiaritatea. Tratatul de Lisabona a prevăzut uh, relații constante, de mm, cotidiane, cotidiene, să zicem, dar acolo se poate vedea care este situația Uniunii Europene. Și de altfel um, um, acest lucru s-a observat și prin prezența lui Van Rompuy și a lui Barroso la ultima ședință a COSAC. De asemenea, pentru luna mai s-a prevăzut prezența ministrului de externe din Ungaria, Martoni, și a lui Barroso sau măcar a lui Șefcovici pentru a reprezenta pe Barroso. Deci, trebuie ca noi să discutăm lucrurile am menționat în comunicări faptul că trebuie să discutăm despre comuni- acum comunicăm despre Europa cetățenilor. Dar dacă nu implicăm reprezentanții popoarelor europene, cu siguranță această comunicare nu va funcționa. Și, mai ales, trebuie să facem, așa cum a spus domnul Martinez, că rolul acestora este acela de control deci, um, parlamentele europene, și, eh, parlamentele naționale și Parlamentul European au o funcție de control, trebuie să supravegheze modul în care se folosește democrația, cum eh, se, se dezvoltă procesul democratic în Uniunea Europeană. Deci, atât în țări mai mici, dar chiar și în Germania, țară foarte mare, pentru că în această comisie, uh, comisie am discutat despre decizia din iunie 2008 și um, e vorba de limitele puse Uniunii Europene și eu cred că și COSAC-ul trebuie să participe la modul în care comunicăm despre Uniunea Europeană și să colaboreze la acest lucru pentru că aspecte minore, așa cum am văzut cu acordul cadru, chiar dacă am exagerat în legătură cu anumite aspecte, se pot să înțeleg acest lucru, că pot să existe rezerve în legătură cu prezența Parlamentului European la negocierile tratatelor internaționale. Se poate discuta acest lucru, dar nu aceasta este chestiunea esențială pentru Um, a populariza această comunicare. Acestea fiind spuse, dau cuvântul colegilor, mai întâi colegului Guerrero. Sí, muchas gracias, señor presidente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc inițial domnului Martinez pentru informațiile uh, pe care ni le-a oferit, pentru analiza dânsului pe care ne-a prezentat-o. Doresc să felicit, desigur, și cu ocazia zilei de naștere Desigur, dânsul în calitate de vicepreședinte al, al președintului cu atâtea responsabilități uh, este însă într-o formă foarte bună. Văd că se implică din ce în ce mai multe domenii. Dacă este să uh, analizăm acum uh, rezultatul concret al discuțiilor dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Domnul Martinez ne-a oferit un diagnostic față de situația proiectului european în acest moment. Și cred că din uh, punctul de vedere al acestui uh, diagnostic, cred că trebuie să mergem dincolo de aceste relații dintre Parlamentul European și Parlamentul Național și să ne gândim la interpretarea lucrurilor principale, fundamentale. Ce se întâmplă după punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona? Și ceea ce se întâmplă, cred că este neliniștitor pentru viitorul proiectului european și pentru viitorul Parlamentului European. Și uh, domnul președinte Cassini s-a referit la vizita din Marea Britanie, unde a ajuns la concluzia, unde a văzut uh, foarte bine cât de puternic este această idee. Uh, faptul că tratatul de la Lisabona nu este pur și simplu o etapă în construcția europeană, ci ar trebui să fie punctul final în construcția europeană. Deci există această tendință de a ne întoarce în trecut. Tratatul de la Lisabona nu este considerat a fi un punct esențial, ci un punct la care de fapt nu ar fi trebuit să ajungem niciodată și un punct de la care de fapt trebuie să ne întoarcem înapoi. Deci situația cred că s-a agravat între timp. Uh, există o, o, o problemă foarte mare prin adusă de acest tratat de la Lisabona. Bueno, yo, al, al contrario... În ceea ce privește relațiile cu parlamentele naționale, eu nu sunt ca și domnul Martinez cu 22 de ani de experiență în Parlamentul Național și 12 în Parlamentul European. Pentru mine e prima dată când vin în Parlamentul European și n-am avut niciun mandat în Parlamentul Național uh, înainte. Însă sunt de părere că înainte, în, când erai parlamentar european și în același timp erai și parlamentar național, uh, conducea la mai puțină rezistență din partea parlamentarilor naționali față de rolul Parlamentului European. În așa fel încât, iată, acesta este un element care a reprezentat o, un progres pentru Parlamentul European. Să fii parlamentar european în sensul adevărat al cuvântului e un progres, însă în același timp nu trebuie să uităm că acest lucru a dus și la apariția unei forme de rezistență din partea parlamentelor naționale în același timp a dus și la apariția unei uh, rezistențe pe care domnul Martinez a evocat-o, și anume uh, sporirea competențelor Parlamentului European. Acest lucru a dus la oarecare rezistență. Timp de ani de zile, mulți din parlamentarii naționali au văzut Parlamentul European ca fiind o cameră mm, care se ocupă de dezbateri, de studii, de gândiri, de prezentări, de proiecte și nu înțelegeau că acest lucru, de fapt, uh, afecta în mod direct competențele parlamentelor naționale. Iar, având în vedere faptul că rolul Parlamentului European a sporit treptat, acest lucru este perceput, din păcate, uh, în mod greșit. Se vede Parlamentul European ca fiind un concurent și nu neapărat ca un partener cu care trebuie să conlucrezi. Apoi trebuie să ținem seama și de această tendință de renaționalizare pentru anumite politici. Această tendință de renaționalizare a unor acorduri interguvernamentale, a unor anumite aspecte aspecte din anumite politici care au o dimensiune europeană, ca și cum acestea ar trebui să se întoarcă la nivelul național. Noi am văzut cu ocazia dezbaterilor, spre exemplu, legate de guvernanța economică, faptul că există o rezistență din partea multor țări, din partea multor instituții naționale față de aceste mecanisme de supraveghere financiară sau mecanisme de guvernanță economică. Uh, care în principiu trebuie să aibă o dimensiune uh, europeană și nu doar uh, de nivel național în ceea ce privește gestiunea acestor subiecte economice, politice, economice. De asemenea, mai există în anumite state membre o dinamică mai prezentă în unele state, mai puțin prezentă în alte state, și anume că într-o perioadă de criză, precum cea pe care o traversăm, se aruncă de multe ori vina pe Bruxelles. Bruxelles în sensul larg al cuvântului, în ceea ce privește deciziile luate, de fapt, la nivel național, de guvernele naționale. Decizii care în aceste momente istorice sunt decizii de austeritate bugetară, de diminuare a la fondurilor pentru politici sociale, sunt de multe ori decizii legate de șomaj și așa mai departe. Și vedem că în multe țări, guvernele naționale, pentru a se proteja, explică opiniei publice că, uh, de fapt, n-ar lua acest tip de măsuri dacă acestea nu ar fi impuse de această superstructură pe care, de fapt, nimeni nu o cunoaște concret uh, și pe care, de fapt, o includ în terminul Bruxelles. E o aluzie, de altfel, și o, la uh, decizia Curții Constituționale din Germania, ca, Germania, care, dincolo de interpretările pe care le putem introduce, uh, pare a fi pe fond o decizie care e pe placul multor cetățeni, multor guverne, multor instituții, multor parlamente care în final, de fapt, ar putea să creadă că proiectul european a mers mult prea departe și care, de fapt, neagă, ca și decizia Curții Supreme din Germania, pune sub semnul întrebării, nu neapărat neagă, dar pune sub semnul întrebării legitimitatea deplină din punct de vedere democratic de care se bucură Parlamentul European. Și astfel ne aflăm într-o etapă istorică în care se ajunge la concluzia că, de fapt, statele naționale și instituțiile din statului național. Legitimitatea statului național reprezintă o bază suficientă pentru construcția proiectului european și tot ceea ce s-a adăugat în plus, și anume cetățenia europeană, comunitarizarea anumitor politici, etc., etc., este de fapt ceva ce ar trebui să fie pus sub semnul îndoielii. Iar în acest context, propunerile pe care le-a făcut domnul Martinez și cu care sunt în final de acord, mi se pare mie că, de fapt, uh, ne propun pe ansamblu o miză, o provocare, atât pentru Comisia noastră, cât și pentru întregul Parlament European. Și anume să dăm din nou avânt proiectului european pentru a explica tuturor că acest proiect este unul de multiguvernanță, de guvernanță la diferite niveluri Există nivelul european, nivelul național, nivelul regional. Țările care au acest nivel regional suficient de dezvoltat pot să-l utilizeze. Iar în această guvernanță pe mai multe niveluri putem să intrăm într-o fază fie de cooperare, fie într-o fază de confruntare. Iar această fază de confruntare, de fapt, va pune uh, Uh, în dificultate toate instituțiile, atât Parlamentul European și instituțiile europene, cât și parlamentele naționale, instituțiile naționale și parlamentele de nivel regional. Pentru că fiecare luptă pentru niște competențe care, în fond, trebuie exersate în comun. Și astfel am ajuns la concluzia că guvernul european Uh, nu are nicio legitimitate și că ar trebui ca această legitimitate să revină la nivel național. Dar, în realitate, Parlamentul European și Parlamentele Naționale exercită uh, prerogative legislative, prerogative de control. Și cred că e vorba de o muncă pe care noi trebuie să o desfășurăm în partidele noastre politice la nivel european. Să încercăm să transmitem partidelor politice din punct de vedere ideologic, deci având în vedere că facem parte din familiile noastre politice, care există și la nivel național, aceste idei, și anume că există un proiect comun și că acest, nivel, acest proiect comun are un nivel politic, un nivel instituțional și un nivel de cetățenie europeană și fiecare în parte contribuie la legitimitatea ansamblului. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumim, domnule Guerrero. Acum are cuvântul Mm, domnul Messerschmidt. Thank you, Chair, uh, and also thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte, și doresc să mulțumesc și domnului Martinez pentru intervenția dânsului. Sunt de acord cu multe lucrurile um, spuse despre această situație. Însă spun, trebuie să spun că toți cei care au un mandat uh, public dorește să-l exercite, să exercite acest mandat cu cele mai bune intenții întotdeauna. Întotdeauna participă la orice tip de negocieri, dorind să-și ducă la îndeplinire acest mandat. Suntem obligați pe baza tratatului de la Lisabona să ne asigurăm că acest proces va funcționa. Și de aceea cred că uh, trebuie să privim Uh, lucrurile din perspectiva uh, celor care se află în situația cea mai ostilă față de, de Parlamentul European. European. Și, din păcate, trebuie să spun că perspectiva aceasta negativă nu se limitează doar la Finlanda sau uh, Marea Britanie. În multe țări europene există poate nu o ostilitate, dar cel puțin o atitudine sceptică față de cea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Dacă este să ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în ultimul an, în ultima și jumătate, adică de când a intrat în, în vigoare tratatul de la Lisabona, nu este greu să găsești uh, muniție. Haideți să vedem uh, ce se întâmplă cu um, autoritatea de, de, de supraveghere uh, financiară în momentul în care Parlamentul Național a, a, a negociat uh, bugetul, parlamentele naționale au, au primit anumite prerogative, prerogative care până atunci uh, erau rezervate Comisiei. Din punctul de vedere al Parlamentului European, desigur, este vorba de un uh, lucru logic, deoarece ne-am discutat acest lucru cu Comisia. Însă, uh, din uh, perspectiva parlamentelor naționale, acesta ar putea să creadă că a fost uh, încălcată o promisiune. Deci trebuie să înțelegem până la urmă realitatea. Și în momentul în care ne pronunțăm opiniile, trebuie să înțelegem de ce parlamentele, unele parlamente naționale se află într-o poziție ostilă față de Parlamentul European și sunt de acord că putem să facem anumite lucruri. Fie spunem că așa lucrurile nu mai, uh, nu mai pot continua și vom spune voi nu înțelegeți nimic și o să vă explicăm noi exact care este situația. Cred că acest lucru va duce la o ostilitate și mai mare. Pe de altă parte, cred că ar trebui să, să fim, uh, să dăm dovadă de o atitudine uh, deschisă să avem într-adevăr o, o discuție uh, deschisă, să explicăm care este situația uh, lucrurilor. Și așa cum a spus și dumneavoastră, domnule vicepreședinte, au existat oameni care și-au schimbat, au votat altfel după ce uh, a avut loc o discuție. De, de aceea ar trebui să avem un dialog, o discuție și să nu încercăm să explicăm de ce oponenții noștri nu au dreptate. Trebuie să argumentăm de ce aceștia nu au dreptate. Așadar, cred că o inițiativă bună ar fi să insistăm pe lângă președinția COSAC ca până, când, până în momentul în care uh, vom avea o, o discuție pe marginea serviciului de acțiune externă, pe marginea principiului de subsidiaritate, să nu um, aibă loc o întâlnire uh, COSAC. Deci trebuie să avem o întâlnire interinstituțională în care rezolv, să rezolvăm aceste aspecte și, după părerea mea, ă, aceasta este singura alternativă. Doar așa cred că putem să progresăm în sensul rezolvării acestor neînțelegeri care există. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Messerschmidt. Are cuvântul acum domnul Sondergat. Herr Martinez, zu øh, lüge med Fürstein fra mai. Øh, mulțumesc și eu doresc să-i mulțumesc domnului Martinez pentru această prezentare cu adevărat interesantă. După părerea mea, s-a evocat uh, în întregime situația cu care se confruntă astăzi Uniunea Europeană și instituțiile sale. Cred că analiza făcută este una pertinentă. În anumite parlamente naționale există o rezistență din ce în ce mai mare față de Parlamentul European. Da, trebuie să ne întrebăm următorul lucru. Ce vrea să însemne acest lucru? Ce reflectă această atitudine? Cred că greșim dacă privim acest lucru ca fiind uh, un cerc în care se află Parlamentul European, Parlamentele Naționale și toate contradicțiile și opozițiile. Eu cred că e vorba de o tendință mult mai largă și o problemă mult mai mare. Și, de fapt, aceasta este expresia unei rezistențe, unei lipse de satisfacție, unei insatisfacții în rândul populației în legătură cu ce hotărăște, ce face nu doar Parlamentul European, ci Uniunea Europeană în general. Mulți dintre alegătorii noștri nu înțeleg în momentul în care noi spunem, iată, Uniunea Europeană a hotărât cu tare sau cu tare lucru. Nu știu ei dacă Consilia, Consiliul, Comisia sau Parlamentul a luat această hotărâre. Pentru ei este Uniunea Europeană și gata. Și au impresia că Uniunea Europeană hotărăște prea multe lucruri în anumite domenii și astfel se canalizează rezistența în, în unele parlamente naționale și tocmai acest fenomen este reflectat de această opoziție din anumite parlamentele naționale vis-a-vis -vis de Parlamentul European. Am putea spune că Parlamentul European este oarecum victima acestei mm, insatisfacții în rândul populației. Și dacă ne punem întrebarea, este oare adevărat că Uniunea Europeană face prea multe, ia prea multe hotărâri, este oare acesta un sentiment justificat în rândul populației sau lipsește pedagogia, nu explicăm suficient de bine situația pentru a rezolva această problemă? Iată care este întrebarea pe care ne-o putem pune și cred că putem folosi anumite exemple Domnul Martinez a explicat diverse parlamente naționale din Scandinavia și înțeleg acest lucru pentru că în Scandinavia s-a văzut cum a intervenit Uniunea Europeană și cum a luat decizii în domeniu, în domenii care uh, putea fi din domeniul drepturilor fundamentale. Curtea de Justiție a luat o serie de hotărâri care în, ă, au avut repercusiuni în Suedia, Danemarca sau Finlanda și astfel drepturile fundamentale oamenilor uh, au fost reduse și nu înțeleg cetățenii de ce Uniunea Europeană dorește să uh, intervină în acest domeniu al drepturilor fundamentale. În Danemarca, de exemplu, a trebuit să schimbăm sistemul convențiilor colective între patronat și sindicate din cauza unei hotărâri a Curții Europene de Justiție, care a hotărât că nu avem dreptul să cerem lucrătorilor polonezi care vin în Germania um, a spus că aceștia trebuie tratați ca fiind lucrători danezi. Cum poate Curtea de Justiție să hotărească asemenea lucruri? Un alt exemplu în care Parlamentul European cred că joacă un rol pozitiv. În momentul în care Comisia a hotărât că toate statele europene trebuie să accepte un anumit lucru. În ceea ce privește carnea, de exemplu. Nu știu care a fost situația în Spania, dar uh, în țările scandinave nimeni nu dorea să accepte această substanță în condiționarea cărnii și comisia ne spune că trebuie să o acceptăm. Dar Parlamentul a refuzat. in basis for... Am dorit doar să vă dau câteva exemple. Pentru a ilustra faptul că există motive pentru acest sentiment în rândul populației și problemele nu pot fi rezolvate dacă nu le discutăm aici în profunzime. Dar îmi dau seama că dezbaterea este una foarte largă și că Într-o ședință a COSAC sau a Comisiei AFCO putem rezolva toate problemele, dar dacă dorim să încercăm să o facem, trebuie să discutăm aceste lucruri uh, pe, în, pe larg și să încercăm să vedem cum putem proceda. Mulțumesc, domnule Sondergaard. Acum are cuvântul colegul Rangel. Mulțumesc, domnule președinte. I also want to say that uh, I heard Doresc să vă spun că am ascultat cu foarte multă plăcere și prezentarea prietenului nostru, domnul Martinez. Aș dori să mă refer la um, cartea din Biblie, Ecleziastul, unde se spune că nimic nou nu este sub soare. Deoarece după um, pune, ratificarea tratatului de la Lisabona, am fost martorii și am, am văzut um, relații politice între uh, parlamentele naționale și parlamentul european um, și în cadrul acestor relații politice cred că pot spune că s-a manifestat o gelozie constituțională. Trebuie să spun că sunt uh, convins că în ceea ce privește atitudinea parlamentelor naționale se manifestă o eroare de perspectivă. Și doresc să spun acest lucru uh, lipsit de orice teamă. Sunt uh, convins de asemenea că și Consiliul, prin intermediul fiecărui guver- guvern, care în mod normal se bucură de un uh, uh, sprijin majoritar în parlamentele naționale, încearcă să convingă parlamentele naționale că după, după ratificarea tratatului de la Lisabona, Consiliul va pierde anumite prerogative, prerogative care vor fi transmise Parlamentului European. Este interesant să vedem folosirea acestui uh, argument în ceea ce argument pe care l-am auzit de mii de ori. Argument potrivit căruia parlamentele naționale sunt capabile să controleze Consiliul. Nu doar că sprijin poziția domnului Martinez, Însă, în calitatea de fost membru al unui uh, parlament uh, național și, de fapt, în calitatea de președinte al unui grup politic, am văzut că nu este atât de ușor să ne controlăm propriul uh, guvern. Însă nu aceasta, de fapt, este problema. Problema este că parlamentele naționale nu pot controla celelalte 26 de guverne din uh, Uniunea Europeană. Aceasta este, de fapt, problema. Deci, parlamentele naționale nu sunt capabile, nu sunt în, uh, uh, în poziția de a exercita acest control, doar dacă există o regulă de unanimitate. Doar uh, în aceste condiții ar avea anumite posibilități de a controla poziția Consiliului. Altfel nu au, aceste, nu au această uh, posibilitate. Ei nu pot uh, să controleze Consiliul. Eventual pot controla un guvern și, să nu uităm, în Consiliu există 27 de guverne. De aceea, avem nevoie de un alt nivel pentru a controla atât Comisia și, uh, pe de altă parte, um, deciziile politice luate în Consiliu. Dintr-un uh, anumit punct de vedere, sunt de acord cu cele spuse de colegul nostru, domnul Messerschmidt. În momentul în care dânsul afirmă că în cadrul uh, COSAC, atunci când uh, cele 27 de parlamente sunt adunate, nu este întotdeauna ușor să um, exprimi această poziție într-un mod deschis um, și fără temeri de a fi neînțeles până la urmă. În același timp sunt convins, deoarece am avut această experiență în mod direct, că ar trebui să dezvoltăm relațiile între Parlamentul European și fiecare Parlament Național în parte sau, așa cum a prezentat într-un mod foarte nou domnul Martinez, să dezvoltăm uh, relațiile cu uh, parlamentele naționale care există, chiar dacă și cu parlamentele uh, regionale, deoarece în, în foarte multe cazuri există parlamente regionale care au uh, competențe uh, legislative. Deci, oricum, cred că treb- ar trebui să avem o, direcție, o relație directă cu parlamentele naționale. În ceea ce privește experiența vizitei de la Londra a domnului președinte, și eu am participat la această uh, vizită și cred că, deși discutam un uh, aspect uh, foarte delicat, este vorba de acest proiect de lege care limitează influența europeană, eu am avut sentimentul că exista un climat, un climat uh, propice de a uh, accepta și de a, de a ne asculta opiniile noastre. Deci cred că um, oamenii acolo în Marea Britanie erau pregătiți și doreau să asculte care sunt opiniile noastre și cred că pe asemenea bază am putea dezvolta o relație între uh, Parlamentul European și fiecare Parlament Național în parte. Deci de aceea poate ar trebui să depunem mai multe eforturi în sensul uh, dezvoltării acestor relații bilaterale. Astfel este mult mai ușor să avem o discuție uh, deschisă, avem uh, timp suficient de a uh, avea a face un schimb de argumente și nu există această tensiune și nu există sentimentul de competitivitate. Deci nu suntem în situația în care Parlamentul finlandez începe o o anumită tendință și apoi restul parlamentelor se simt uh, responsabile să intră într-o uh, competiție de a arăta cine merge mai uh, departe. De aceea, de aceea a fost foarte interesant să vedem că în Camera uh, Lorzilor în uh, Marea Britanie am fost uh, întrebați și am discutat uh, diferite aspecte. Un aspect, de exemplu, ridicat de Parlamentul European se referă la cadrul de uh, colaborare între Parlamentul European și Comisia Europeană. Și trebuie să vă spun că în cadrul acestei discuții am putut să depunem măr- mărturie pe marginea faptului că noi, în calitate de deputați europeni, suntem uh, uh informați în ceea ce privește aspectele euro- europene în uh, camera lor zilor, uh, membrii acestei uh, camere sunt foarte atenți în ceea ce privește informarea lor. După discuția pe care am avut-o cu dânsii, am văzut că există de fapt o înțelegere comună. Desigur, va trebui să să găsim o, o soluție instituț- instituțională în ceea ce privește Uniunea Europei de Vest și, desigur, și în ceea ce privește organismul COSAC. Și din acest punct de vedere sunt uh, de acord cu soluțiile propuse de domnul vicepreședinte Martinez Martinez soluții pe care le-a exprimat în, și în cadrul altor întâlniri pe care le-am avut cu dânsul. Însă cred că ar trebui să avem și o abordare în ceea ce privește uh, relațiile bilaterale. Membrii Parlamentului European sunt văzuți altfel în cadrul uh, unei relații uh, bilaterale altfel decât în situația în care uh, noi ne regăsim într-o adunare în care pe de o parte se află Parlamentul European și pe de altă parte toate celelalte 27 de parlamente naționale. Cred că ar trebui să uh, ne gândim la această soluție și din punctul de vedere de a fi o strategie preventivă. pentru că astfel parlamentarii uh, din țările membre vor fi informați în uh, totalitate, vor avea, își vor putea exprima propriile opinii și astfel poate avea loc un uh, dialog care să fie lipsit de orice fel de prejudicii, de prejudecăți. Și pentru a termina, cred că Consiliul are interese foarte mari în, uh, în toate aceste aspecte. Și am, uh, cred, acest lucru, mai ales după ce am participat la negocierile acordului cadru, deoarece acolo a devenit clar că există informații greșite uh, transmise parlamentelor naționale în legătură cu ceea ce se întâmplă uh, pe plan european și am văzut acest lucru și în Camera lor zilor. În momentul în care am început să explicăm așa cum stau lucrurile, de exemplu, că la dimensiunea externă Parlamentul European a pierdut foarte multe lucruri, așadar lucrurile se află în situația în care erau înaintea uh, acordului cadru, atunci colegii din Marea Britanie au înțeles că, de fapt, nimic nu s-a întâmplat din punct de vedere uh, instituțional, nimic relevant la urma urmei. De aceea, Cred că în cadrul acestor relații bilaterale, în cadrul cărora comisia noastră AFCO a, a contribuit uh, esențial în relațiile cu anumite uh, capitale, cred că aici putem uh, pro- progresa. Nu doar uh, la Londra, ci și în alte capitale am uh, întâlnit uh, membrii ai parlamentelor naționale care participă de obicei la întâlnirile uh, COSAC. Și în cadrul acestor întâlniri am avut ocazia de a discuta cu acești uh, colegi, am avut ocazia uh, de a ne exprima propriile opinii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Vă mulțumim și pentru optimism. Moderat. Optimism moderat însă. Da, dar sunteți, uh, deci sunteți totuși realist. Și eu uh, la fel cred, trebuie să privim dificultățile în față, dar este inevitabil să ne angajăm pe acest drum pentru a merge înainte. Aș dori să subliniez doar importanța raportelor bilaterale. Raportelor bilaterale, mă scuzați, pentru că Uh, trebuie să avem astfel de relații uh, dincolo de aceste ședințe. Are cuvântul colegul Șefli. Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Martinez. Discuția a fost foarte interesantă. Eu văd că există o luptă de putere până la urmă. Despre asta este vorba. Prerogativele Parlamentului European vin din faptul că acesta este ales direct de cetățeni, dar restul prerogativelor Uniunilor Europene sunt legitimate prin parlamentele naționale și guvernele naționale, prin uh, uh procese politice interne și cred că există diferență între aceste două aspecte și cred că diferența, diferența despre care vorbim aici este tocmai recunoașterea rolului din ce în ce mai mare a Parlamentului European, conform tratatului de la Lisabona, uh, având în vedere că echilibrul um, uh, între prerogative s-a schimbat. Până acum, Parlamentul European nu avea multe uh, puteri și putea fi ignorat. Și tocmai asta s-a schimbat. Eu am avut impresia, în orice caz, că parlamentarii din parlamentele naționale dintr-o dată și-au dat seama că au un rival uh, serios pe care până acum l-au ignorat. Și dacă am dreptate în analiza mea, atunci cosacul reprezintă doar o simptomă, un simptom al unei probleme mult mai uh, grave, mult mai uh, importante și faptul că acest pro, pro, această problemă a apărut în cadrul COSAC este pentru faptul că acesta este un forum de discuție uh, și poate fi un punct de plecare. O problemă cu care mă confrunt eu în orice caz este faptul că suntem prea departe, nu doar de multe părți în Uniunea Europeană, ci și departe de deputații parlamentari din Parlamentele Naționale care habar n-au ce facem. Uh, aceasta a fost experiența mea în Ungaria, în diferitele delegații. A existat un fel de curiozitate. Ce ciudățenii faceți voi acolo la Bruxelles? și mulți parlamentari din parlamentele naționale, sprijiniți de guvernele lor, au ajuns la concluzia că Parlamentul Național a exagerat, cu, așa um, a depășit legitimitatea și cu siguranță aceasta este o greșeală, dar trebuie să discutăm aceste lucruri. Și aceasta este, de fapt, problema principală. Bineînțeles, ă, limitele nu sunt foarte clare, foarte clar definite. Deci, de ce avem nevoie? În primul rând de o mai bună comunicare, care, bineînțeles, este soluția la orice problemă din lume. Ă, comunicarea, există această raționalitate a comunicării în care puteți să credeți sau nu, eu nu am dubii. Dar Or, există și ă, aspectul legat de prea multă informație, pentru că uh, Toată lumea încearcă să bombardeze cu informații Parlamentul European, Parlamentele Naționale, guvernele, autoritățile locale și așa mai departe. Și este foarte greu de absorbit toate aceste informații. Cred că în comisia noastră mergem multe delegații, putem să mergem în și mai multe delegații, putem avea și mai multe întâlniri îmi dau seama um, care a fost atmosfera delegației de la Londra, pentru că știu foarte bine ce se întâmplă, întâmplă în Regatul Unit și poate am uh, putea vedea ce putem face la nivel parlamentar în cadrul trioului de președinții, pentru că trioul nu a fost folosit suficient din această perspectivă a colaborării între parlamente. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc uh, domnule vicepreședinte, să-i spun la mulți ani. Um, deseori am, am impresia că am trecut deja prin situația prin care tocmai am trecut. Deseori în Germania, de exemplu, discutăm între Parlamentul Federal și Parlamentele Landurilor cine este responsabil și cine are prerogativa. Deci este într-adevăr vorba de o problemă legată de putere. Uh, Însă, eu sunt convins că parlamentele naționale sunt aliații noștri. Ar trebui să renunțăm la tensiunea care există în relațiile noastre cu aceste parlamente. Bundestagul uh, german, cred că după 2 ani de zile, și-a deschis un birou aici în Bruxelles. În cadrul acestui uh, birou sunt reprezentate toate grupurile politice și parlamentarii germani știu că acesta este un punct de informare pentru ei, deoarece guvernul federal german nu informează în mod suficient. Și acesta a fost și motivul pentru care uh, parlamentarii germani s-au adresat curții de justiție din uh, Germania și uh, împotrivindu-se tratatului de la Lisabona. Și în verdict s-a spus că parlamentarea națională, că participarea parlamentarilor naționali nu este garantată într-un, uh, la un nivel uh, suficient. Deci, cred că ar trebui să dezvoltăm uh, instrumente pentru a îmbunătăți colaborarea cu parlamentarele, cu parlamentele naționale. Trebuie să vedem ce puncte de informare putem crea, de exemplu, în capitalele statelor respective. Dacă, de exemplu, un deputat uh, este activ într-un anumit domeniu, trebuie să vedem cum poate fi ajutat uh, persoana respectivă pentru a găsi o, un contact cu un raportorul responsabil din partea uh, Parlamentului European. S-a făcut referință și la verdictele tribunalelor și în momentul în care ajungem la, la un proces într-un tribunal, cred că situația nu este niciodată uh, cea, cea mai bună, deoarece nu există o situație uh, legislativă clară. Din acest, din acest motiv, consider că ar trebui să considerăm parlamentele naționale ca fiind aliații noștri și trebuie să vedem cum putem ajunge să colaborăm cu, cu acestea, deoarece uh, în cadrul uh, Consiliului, trebuie să recunoaștem faptul că există uh, persoane, uh, politicieni, care, care au interesele proprii și știm cum merge situația în cadrul negocierilor din Consiliu. Se ajunge la un compromis, se speră că acest compromis va fi respectat și în, în momentul în care ministrul uh, prezintă compromisul în, uh, înapoi în țară, spunem, da, abiam am reușit să evităm situația cea mai gravă. Tocmai din acest motiv avem într-adevăr uh, nevoie de o dezvoltare ulterioară a strategiei noastre în ceea ce privește comunicarea directă cu parlamentele naționale. Domnul Cassini a condus delegația Parlamentului European la Berlin și pot să vă spun că reacția la această delegație a fost una foarte bună și cred că trebuie să pornim de la um, aceste uh, vizite. Trebuie să ne gândim la toate posibilitățile de a uh, consolida acest lucru și în ceea ce privește pe colaboratorii noștri. De exemplu, să existe o comunicare între asistenții noștri și asistenții uh, deputaților uh, din parlamentele naționale. Pentru că așa putem uh, înțelege fiecare uh, ce gândește uh, celălalt și uh, doar astfel cred că putem să depășim inclusiv bariera care există din punct de, ved- din punct de vedere lingvistic. Cred că uh, trebuie să ne dăm seama că există lucruri care ne unesc aici, în cadrul Parlamentului European, dar și lucrurile care ne unesc pe noi, parlamentarii europeni, cu parlamentarii naționali. Deci este vorba de o dezbatere foarte interesantă și eu uh, mă declar uh, pregătit să contribui uh, cu propuneri concrete pentru consolidarea acestei colaborări, deoarece doar astfel consolidăm în continuare Europa, prin intermediul asemenea coaliții. Mulțumesc, doamna Tein a ținut cuvântul. Trebuie să lipsesc un moment, așa că rog pe colegul meu să-și să preia președinția puțin. Yes, Mr. Duff, you have the floor. Domnule Duff, aveți cuvânt. Yes, I'm sorry. I'm Tyne. So. nu, mai întâi, doamna Tain, mă scuzați. da, domnule Martinez, doresc să vă spun și eu la mulți ani și doresc să vă mulțumesc pentru deschiderea de care um, dați dovadă și pentru faptul că ne-ați descris foarte clar care a fost atmosfera la această întâlnire în ceea ce privește propunerea de a ne limita la două limbi. Cred că acest lucru trebuie înțeles din perspectiva reducerii costurilor. Și este un aspect care contribuie la atitudinea generală sceptică față de Uniunea Europeană, de exemplu, și în, uh, în Germania. Indiferent că este vorba de faptul că există două capitale, că se folosesc atâtea limbi în cadrul întâlnirilor, deci, cred că trebuie să, întradă, cred că trebuie să ne gândim la reducerea costurilor în general, ținând cont, ținând cont de situația bugetară, de faptul că în statele noastre membre are loc o, o consolidare bugetară. În ceea ce privește tema propriu-zisă, această tendință de naționalizare, din păcate, nu poate fi negată și de asemenea interpretarea cât mai extinsă a principiului uh, subsidiarității um, este tot mai prezentă. Și un uh, ministru din uh, Germania, de exemplu, a afirmat la un moment dat că totuși parlamentarii europeni ar trebui să se ocupe de anumite lucruri. Până la urmă, cred că nu este vorba de o, o, o problemă legată de putere, de o problemă legată de gelozie sau de competitivitate, ci este vorba pur și simplu de frica generală existentă în acest moment, uh, frică legată de criza economică. Sunt lucruri care um, produc temeri în cadrul cetă- pentru cetățenii noștri și uneori poate mergem uh, prea repede înainte și există niște lucruri care, din păcate, nu sunt atât de prezente în uh, mass media din țările noastre și tocmai din, de aceea contactele la care s-a făcut referință în cadrul acestor discuții sunt cu atât mai importante. Înțeleg uh, faptul că din partea Comisiei se spune că nu poate fi prezentă în toate cele 27 de state membre, însă Aș dori să aduc aminte asupra faptului că domnul comisar Ren a, um, a avut un discurs în, în uh, Parlamentul German și cred că a fost vorba de primul comisar după o perioadă de 5 ani. Și prezența dânsului a fost primită foarte pozitiv, a contribuit la clarificarea unor, uh, foarte, unor aspecte foarte importante și de aceea cred că uh, ar trebui să uh, ne gândim dacă nu ar fi posibil implicarea comisarilor în, în uh, activitatea parlamentelor naționale. Poate ar fi bine ca aceștia să fie prezenți în parlamentele naționale, n-aș dori să spun mai importante, dar în Parlamentul uh, german, de exemplu, asemenea prezență ar fi foarte importantă. Vă mulțumesc. Și ultima persoană de pe listă este domnul Duff. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze lui Miguel Angel Martinez pentru faptul că nu am putut să vin încă de la începutul ședinței, dar am discutat noi aceste lucruri deja. Și înțeleg poziția și, în general, sunt de acord cu el. Mai întâi, Doresc să mulțumesc uh, colegilor care au venit în delegația la Westminster uh, joia trecută. Sper că nu v-a traumatizat prea mult această experiență. Um, a, very interesting day, but it, it... a fost o vizită foarte interesantă, dar uh, s-a văzut clar cât de mare este prăpastia, prăpastia dintre noi și anume faptul că Parlamentul de la Westminster și cu noi by accident. Suntem uh, pe orbite paralele care poate că într-o zi se vor întâlni, dar nu suntem făcuți să interacționăm sau să ne intersectăm, așa cum ar trebui să fie poate. Uh, uh, Există divergențe între toate partidele politice, în toate partidele politice, între clasa parlamentară europeană, dacă aș putea spune, și uh, parlamentarii din uh, parlamentele naționale. Deci, avem uh, o um, problemă partizană la nivel de uh, partide politice în uh, Uniunea Europeană și în propunerile mele de reformă electorală Um, a Parlamentului încerc să abordez, măcar parțial, aceste probleme. Dar cu siguranță vom discuta aceste lucruri la următoarea ședință a Comisiei. Evoluția Constituțiilor Naționale are loc fără a ține cont de impactul acestui uh, proces asupra integrării europene. Și relația dintre statul respectiv uh, și Uniunea Europeană este lăsată deoparte. Ne-am dat seama acest lucru la Budapesta sau uh, în Germania de la de la Curtea Constituțională. După cum știți, uh, un uh, act uh, de un, o lege a Uniunii Europene în legătură cu Uniunea Europeană, cu, uh, cu dreptul european, este în discuție în momentul de față în Parlamentul Britanic, care ar impune referendum în legătură cu orice schimbare a tratatelor sau vreo evoluție constituțională a Uniunii Europene. Eu cred că consecințele pe termen lung ale acestei legi uh, vor fi că Regatul Unit va trebui să ajungă la o situație de membru de uh, categoria a doua a Uniunii Europene, de divizia B uh, și celelalte state membre vor trebui să facă tot ce vor putea ele pentru uh, uh, a nu uh, fi blocate de vetoul britanic. Și eu cred că trebuie să ne preocupăm în această comisie de această problemă uh, pentru a ne gândi la uh, o um, reacție la decizia britanică uh, de a modifica procesul de ratificare a, al acestor schimbări, modificările tratatele, ale tratatelor în Regatul Unit. Cred că Trebuie să discutăm mai mult aceste lucruri. Știu că durează și că ia mult timp, iau mult timp aceste discuții, eh, dar cred că trebuie să mergem mai des în capitalele statele europene pentru că discutăm uh, cu uh, cei care se ocupă direct de Uniunea Europeană prin uh, COSAC, dar nu putem să atingem un grup suficient de mare de deputați senatori din Parlamentele Naționale dacă nu ne deplasăm uh, pentru a ne întâlni cu aceste parlamente. Cred că un, un, următorul test important uh, al uh, structurii, la care va fi pusă structura din Tratatul de la Lisabona, va fi negocierea reformei bugetare și uh, deci cadrul financiar multianual și reforma uh, sistemului uh, de resurse proprii. Nu vom reuși să facem progrese în legătură cu aceste aspecte dacă va exista divergențe prea flagrante, flagrante între interesele Parlamentului European și cele ale Consiliului European mai ales uh, în, acum în momentul în care Comisia ar dă dovadă de o atitudine destul de oportunistă în legătură cu aceste aspecte și nu are o adevărată strategie. Deci cred că este esențial să Um, avansăm propunerea de o conferință pentru reforma bugetară uh, cu participarea noastră și a deputaților din parlamentele naționale și sper că această propunere va putea face parte din raportul uh, Brock cu în legătură cu articolul 136 și schimbarea tratatului um, și pentru a încheia, pe o notă mai optimistă, cred că președinția belgiană a reușit să facă o propunere pentru a ne îmbunătăți colaborarea în domeniul politicii uh, comune, uh, externe, comune externe și de securitate și sper că vom, evoluțiile vor fi constructive pe, în baza acestei propuneri. Vă mulțumim, domnule Daf. La următoarea ședință apoi ne veți spune cum a mers uh, întâlnirea de la Cambridge, uh, întâlnirea la nivel european, chiar mondial, dar nu acesta este subiectul uh, discuției de astăzi. Deci, Eh, eu nu am putut eh, să merg la Cambridge, deci nu știu cum a fost. Acum dau cuvântul colegului Martinez pentru a reacționa la observațiile colegilor. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu foarte succint, însă încă o dată subliniez cât de interesantă este această ședință Adevărul e că eu niciodată n-am participat la această comisie, domnule Casini. Însă mi se pare că e o muncă foarte interesantă, pentru că există un nivel de concretețe, de comunicare, de adoptare de poziții foarte clar. Vedem oameni care vin din diferite familii politice și care discută într-adevăr și e destul de impresionant când nu participi în principiu la astfel de ședințe să ai ocazia să asculți astfel de dezbateri. Văd că există o omogeneitate extrem de interesantă, mult mai interesantă decât credeam eu inițial. În orice caz, există anumite lucruri care sunt destul de clare și care reies din intervențiile multor colegi, și anume, de fapt, ceea ce se întâmplă în, în cadrul COSAC, uh, în mod concret și în mod mai general în relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale, este de fapt doar partea vizibilă a icebergului. Este un simptom simptomul unei situații de, aș spune eu, dezintegrare, de descompunere a procesului european. Și nu e doar o, un lucru care s-a întâmplat odată, dacă ar fi fost ceva care să se întâmple doar o dată, atunci am avea posibilitatea să intervenim și să rezolvăm mai simplu problema. Dar aveți dreptate. E adevărat, e vorba de prelungirea unei probleme sau unei serii întregi de probleme mult mai profunde, mult mai adânci, care se pare, cel puțin asta este părerea dumneavoastră, e o problemă care trebuie să ne dea de gândit pentru că este gravă. Domnul Guerrero a explicat foarte clar care sunt diferitele fenomene care au loc în momentul de față și care îngreunează aceste uh, relații pe care le poate avea Parlamentul European cu Parlamentele Naționale și, bineînțeles, eu nu pot decât să fiu de acord cu toate concluziile sale referitoare la dificultățile cu care le, ne confruntăm. Dar toate aceste dificultăți nu fac decât să se înscrie într-o atmosferă generală uh, o, în care s-a pierdut încrederea, s-a pierdut, știu eu, credința, speranța în acest proces de uh, dialog continental, care totuși pentru unii dintre noi continuă să fie un proces în continuare indispensabil, tocmai pentru ca progresul să fie concret în țările noastre. Uh, cei care sunt europeni convinși, au vocație, știu eu, ideologică, foarte bine, asta face parte din, aș spune eu, ADN-ul nostru. Însă nu este motivul principal. Uh, Tot, motivul principal pentru noi toți este, înainte de toate, convingerea că progresul țărilor noastre respective nu se poate face fiind singur, într-o lume atât de multilateralistă, atât de uh, mondializată, nu se poate face de unul singur. Se poate face doar împreună, într-un ansamblu de țări, în așa fel încât influența să fie mai mare. Pentru că în momentul în care acționezi de unul singur, când o țară acționează singură, precum Spania sau Danemarca sau, sau Ungaria și așa mai departe, chiar și într-o țară precum Germania, o țară mare. E bine, nu va fi modul cel mai bun de a apăra interesele cetățenilor europeni în așa fel încât să faci parte dintr-o lume în care să existe pace, stabilitate, guvernanță economică. Uh, acestea trebuie consolidate. De aceea, și cred eu că în acest sens avem o problemă profundă și anume, uneori pe unii din eurocompatrioții mei nu îi înțeleg, pentru că ei nu, au, nu cred în acest proiect. Ei au senzația că dacă participă doar prin uh, contribuția țării respective sau uh, uneori chiar prin contribuția regiunii pe care o reprezintă, doar astfel vom apăra uh, progresul și interesele cetățeniei în general, europene în general. Nu pot să cred că cineva în ziua de astăzi, în lumea de astăzi, să se să poată gândi astfel. Nu uitați, ne confruntăm cu China, cu Brazilia, cu Statele Unite. Uh, nu putem să acționăm doar, știu eu, o țară precum Luxemburgul, hai ca să citesc doar o singură țară, și să crezi că în momentul în care acționezi în calitate de reprezentant al Luxemburgului vei uh, opera o bunăstare generală pentru toți cetățenii. Nu se poate. Dincolo de această impresie pe care dumneavoastră ați confirmat-o cu toții și anume că nu ne confruntăm cu o problemă care apare doar o dată, ci mai degrabă ne aflăm în fața unei serii de probleme sau în fața unei probleme mult mai profunde, mai există, deci dincolo de această constatare, mai există și alte observații fundamentale. Se pare că a, dumneavoastră cu toții ați subliniat faptul că există o lipsă clară de comunicare față de munca pe care o depunem noi. și diferența aceasta, decalajul care există între munca pe care o facem noi și informația pe care o primește cetățeanul de rând. Informația nu ajunge uh, prin parlamentele naționale la cetățenii europeni. Nu! Nu ajunge nici măcar la compatrioții noștri din aceeași familie politică. Așa cum spunea și domnul Daf, nu ajunge informația mai departe. De aceea, zi după zi după zi, noi constatăm că noi, ca parlamentari, venind din aceeași țară, făcând la un moment dat parte și în aceeași familie politică, precum parlamentarii naționali, e bine, ne dăm seama că nu știm ce fac unii, ce fac alții. Colegii noștri nu știu ce fac europarlamentarii și europarlamentarii nu știu ce fac parlamentarii naționali. Și dacă nu știm ce fac și unii și alții, cum vom aprecia această muncă? Mie mi se pare că e o problemă uh, Uh, pe care trebuie să o evocăm și să o rezolvăm, pentru că e nevoie de eforturi suplimentare. Și există indicii în momentul de față, că, precum că una din soluții ar putea fi eventual să găsim o soluție la nivelul familiilor politice, cel puțin în anumite familii politice. Pentru că, într-adevăr, plecând de la partidul, partidele noastre, eu, spre exemplu, Partidul Socialist, sunt, fac parte dintr-o familie a Partidului Socialist European, dumneavoastră aparțineți grupului Verzilor, dumneavoastră grupului PPE. Eu cred că suntem capabili împreună, fiecare în sânul familiei sale politice, să stabilească anumite mecanisme de comunicare în așa fel încât colegii noștri din aceeași familie politică, din aceeași țară, compatrioți ai noștri, să știe ce muncă depunem noi aici la Parlamentul European. Și în acest sens, carența este evidentă, lipsurile, neajunsurile sunt evidente și Parlamentul European uh, noi știm, a, a cheltuit sume imense în ceea ce noi numim comunicarea noastră, însă există domenii în care ar fi nevoie de mai puține fonduri, însă rentabilitatea de investiții ar fi mult mai mare. Avem din ce în ce mai multă tehnologie, avem din ce în ce mai multe mecanisme, dar asta nu înseamnă că în același timp avem o comunicare reală, mai concretă cu cetățenii europeni pe tema muncii pe care o depunem noi. Și acum, cum spunea și domnul Sondegard, trebuie să comunicăm nu numai ce facem în Parlamentul European, ci și ceea ce facem la nivelul Uniunii Europene per ansamblu. Probabil că s-a făcut pe undeva o greșeală la Parlamentul European. Mă refer la relația noastră cu parlamentele naționale. Probabil că s-a comis o eroare. O eroare, să zicem, știu eu, de aroganță sau eventual am subliniat prea mult faptul că noi suntem cei care avem resurse financiare și mijloace la dispoziție și așa mai departe. O greșeală, o greșeală, pentru că nu pot să justific acest lucru altfel, să-l explic altfel. Eu, drept să vă spun, acum câtva timp nu eram conștient de acest lucru. Între timp am devenit conștient. Domnul Messerschmidt a avut o intervenție ca de obicei echilibrată și cu care nu pot să fi decât de acord. Domnul Messerschmidt are dreptate. Trebuie să dialogăm. Trebuie să încercăm să facem acest lucru cu cât mai puține prejudecăți uh, noi suntem democrați și clar că noi suntem convinși că munca pe care o facem noi este una indispensabilă și trebuie să o comunicăm către exterior. E adevărat. Dar, în ceea ce privește formularea, metoda clară, metoda necesară pentru a găsi această îmbinare dintre cooperarea necesară la care, pe care ne obligă tratatul să o avem și cooperarea reală, eu cred că mai întâi, pentru a găsi această formulă, ar trebui poate să lăsăm cosacul așa cum este momentul de față continuăm, ne întrunim, discutăm, raționalizăm lucrurile. Dar, într-o a doua etapă, pentru a determina care sunt temele de discuție în politică externă, așa cum spunea domnul Duff, în politica de securitate și de apărare. Ei bine, în acest domeniu trebuie să operăm o alegere. Una din posibilități ar fi să vedem cum putem îmbina un mecanism, să punem pe picioare un mecanism, dar un mecanism nou nu poate fi un mecanism uh, în care un partener este de unul singur pe de o parte și ceilalți în fața lui sunt 40 la număr. Nu. Ar trebui eventual să găsim și o altă soluție, o soluție care mie în principiu îmi place mai mult pentru că e mai rațională și anume ca parlamentele naționale între ele să ajungă la o metodă, la un mecanism pe care îl vor ele pentru a dezbate, pentru a se pronunța, pentru a înainta idei și odată ce au găsit aceste sugestii și idei, noi, la rândul nostru, venim cu sugestiile și ideile noastre, ne întâlnim în mod paritar, echilibrat și vedem cum împreună putem dezbate. Cu intenții bune, cu bunăvoință, cu spirit de deschidere, cu osmoză, cu tot ce vreți dumneavoastră. Însă, eu cred că pentru astfel de dezbateri nu putem avea o structură în care Parlamentul European să se afle de unul singur în fața 40 de viziuni diferite, care, bineînțeles, fiecare dintre ele reprezintă un punct de vedere diferit. De aceea, plecând de la această constatare, sunt convins că nu e nevoie nici de limite, nici de cenzură în ceea ce privește temele pe care le vom discuta. Asta este evident. Domnul Sondergaard a subliniat în mod clar o situație care este mai mult decât reală și anume faptul că comunicarea noastră a dat greș. Este evident că nu ne-am îndeplinit o misiune, cel puțin din partea instituțiilor noastre, uh, nu ne-am îndeplinit această uh, misiune de um, educație în spirit european, către spiritul european. Și în acest sens mai sunt multe de făcut și într-adevăr domnul Sondergaard are dreptate că spune că această rezistență pe care o întâlnim este justificată pentru că de multe ori uh, există această senzație că cei de, de, de la nivel european de fapt și de drept uh, se amestecă în treburi regionale. Însă vreau să vă atrag atenția asupra unui lucru, spre exemplu. Comisia Europeană nu ia decizii care afectează nivelul regional. Nu! Comisia Europeană propune și atunci cine ia deciziile în mod real? Consiliul și Parlamentul. Deci nu putem spune Comisia impune Danimarcei sau impune Spaniei o decizie oarecare. Nu! Dar noi știm că de multe ori se spun, se spune în țările noastre membre, a, e din cauza Bruxelles, din cauza Comisiei Europene. Nu, haideți să ne anusăm, să asumăm răspunderea ce ne revine. Pentru că cei care pot să ia decizii și să impună anumite decizii care vor afecta ulterior uh, treburile interne ale Spaniei sau ale Danemarcei sunt, de fapt, Consiliul și Parlamentul. Aș dori să mulțumesc și domnului Rangel pentru prezentarea sa și pentru argumentele sale, care sunt foarte interesante. El s-a referit de asemenea la relația mai mult decât necesară de a comunica mai bine uh, cu parlamentele naționale. Uh, mulți dintre dumneavoastră au avocat această idee. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este faptul că, având în vedere diversitatea aceasta între parlamente naționale, uh, e bine, duce la, la o dificultate de comunicare între Parlamentul European și fiecare Parlament Național în parte. E foarte greu să gestionezi o astfel de situație, pentru că vedeți diversitatea care există, diferențele care există. Nu putem compara spre exemplu, Camera Deputaților din Italia, așa cum este aleasă, așa cum este organizată, cu, știu eu, Camera Lorzilor pe care știți foarte bine, lor zi nu sunt aleși. Și atunci, bineînțeles, având în vedere că acești oameni au puține de făcut în viața lor de zi cu zi în Marea Britanie, atunci își descoperă această vocație de a discuta subiecte internaționale europene. Însă Uh, nu putem compara Parlamentul din Estonia cu Parlamentul din Malta și așa mai departe. Ceea ce vreau eu să spun, de fapt, este că Parlamentul European ar avea dificultăți mari pentru a stabili acest mecanism permanent de relații, de interconectare, de întrunire și activități comune cu parlamentele naționale. Pentru că există o serie de parlamente naționale care nu au aceste capacități pentru a stabili un astfel de mecanism permanent. Deci vedeți că în unele parlamente mari, spre exemplu parlamentul în care sunt eu uh, membru, este un parlament, aș spune eu, mediu spre mare, însă nu are capacități mijloace suficiente pentru a fi în permanență în contact cu ceea ce se întâmplă în Parlamentul European. Și e un fenomen destul de răspândit pe întreaga Uniune Europeană. Domnul Chaplin, întotdeauna echilibrat, prudent, mi-au plăcut foarte mult comentariile dumneavoastră. Și noastră aveți mare dreptate, și anume că nu se știe clar ce muncă facem noi. Însă răspândirea aceasta a cunoștințelor se poate face doar dacă noi mai întâi luăm în serios Uh, acest concept și anume comunicarea de presă. Și bineînțeles se mai poate face și mai bine dacă presa se interesează într-adevăr de munca noastră. Eu am fost martor în acest parlament uh, unui moment. O colegă s-a ridicat să ia cuvântul. I s-a agățat fusta de scaun și, de fapt, la un moment dat, mă rog, s-a rupt fusta și se vedea lenjeria intimă. E bine, în mass media, de fapt, asta a fost preluat. Astfel s-a explicat ce s-a întâmplat în Parlamentul European. Era foarte interesant să se spună cetățenilor, uitați, în Parlamentul European, o deputată a rămas în chiloți. Uh, vedeți că mass media au și partea lor de răspundere, pentru că asta preiau ei. Asta este tema care îl interesează pe cetățean în țările noastre. E pur și simplu grotesc acest lucru, însă așa stă situația, pentru că așa sunt mediile, mass media, mijloacele de comunicare pe care le avem în ziua de astăzi. Este evident acest lucru. Bineînțeles, acest lucru ne îngrijorează. Însă trebuie să ne descurajăm? Eu zic că nu, ci din potrivă. Trebuie să lucrăm mai din greu în așa fel încât să-i convingem de calitatea muncii noastre. Și păcat că în această dezbatere nu a participat nimeni din partea, aș zice așa, nu a țărilor noi, ci a statelor membre care nu au atât de multă vechime. Și e păcat că, că, că nimeni din această regiune a Europei nu a luat cuvântul să, să, să aducă un nou punct de vedere sau eventual un punct de vedere diferit. Oricum, țin să-i mulțumesc domnului Șoplin, care a luat cuvântul numele Ungariei. Și țin să-i mulțumesc pentru acest lucru și s-a referit și la Spania și la Germania și așa mai departe. Apoi, ce a spus domnul Grote, de asemenea, este foarte interesant, ca de obicei, ca întotdeauna. Grupurile politice ar trebui să-și asume o răspundere, care în momentul de față, evident, nu și-o asumă. Niciunul din partidele noastre politice nu face acest lucru. Și pe mine mă interesează acest subiect, pentru că în Germania există un potențial care ne-ar putea servi drept model, care deja ne servește drept model pentru mulți dintre noi, și anume cum anume să poți să te organizezi și să funcționezi mai bine în țări în care există tradiții parlamentare de lungă durată, în țări care există o, o intervenție și o implicare foarte clară față de procesul de construcție european. Cum poți să faci în așa fel încât fenomenul de construcție european să fie cunoscut zilnic, nu numai uh, cunoscut de către opinia publică, dar și de entitățile parlamentare naționale și regionale. Și în acest sens, Poate că e cam îndrăznesc din partea mea să vă spun acest lucru acum, dar poate că ar trebui să uh, reluăm din nou programele pe care le aveam odată cu grupurile de vizitatori. Pentru că multe aceste inițiative, în momentul de față, de fapt ce înseamnă? Oamenii intră, văd sala hemiciclului și atâta tot. Și de fapt nu profităm pe deplin pe de acest potențial, de această posibilitate. Noi ar trebui să încercăm ca acei oameni care vin să viziteze Parlamentul European sunt oameni care au capacitatea de a răspândi mai departe ideile noastre și nu să fie inițiative ca un fel de premiu pentru, știu eu, pensionare din cartierul cutare și pentru tinerii din cartierul cutare. Nu să avem un program de schimburi și de vizitatori care să poată să răspândească mai departe munca noastră, să răspândească ideile noastre și să avem și un feedback din partea lor, pentru că doar astfel se poate stabili o comunicare reală. Apoi, doamnei Tain, vreau să-i răspund. Mai întâi aș dori să-i spun că munca pe care noi o facem n-ar fi bine dacă nu am discuta și despre munca nemaipomenită uh, dacă nu am evocat și munca pe care o depune la nivelul biroului doamna Cochmerin. E vorba de o muncă extraordinară, de o contribuție nemaipomenită și foarte interesantă. În ceea ce privește limbile utilizate, regimul lingvistic, ce pot să vă spun? Eu sunt convins că niciunul dintre colegii noștri parlamentari Niciuna dintre persoanele din sală este capabilă să ne spună cât costă multilingvismul în Uniunea Europeană. Sunt convins de asta, pentru că vorbim, vorbim, dar cât costă vorbele astea? Cât costă pe fiecare cetățean european faptul că uh, se pot citi textele Uniunii Europene în toate limbile oficiale? Cât costă faptul că fiecare cetățean european are reprezentanți Aici nu e vorba de volei, uh, voleibol și uh, îți alegi jucătorii doar cei care au peste 2 metri înălțime. Nu, aici e vorba de deputați pe care îi alegi și nu îi alegi în funcție de numărul de limbi străine pe care le cunosc. Îi alegi pentru că acești cetățeni reprezintă garanții suficiente uh, de încredere, de seriozitate și așa mai departe. Și uh, unii parlamentari nu cunosc multe limbi străine. Nu uitați că aici e vorba de cheltuieli de interpretare și cheltuieli de traducere în toate instituțiile Uniunii Europene. Cât costă? Costă prețul unei unei unei cafele ieftine într-un bar în Uniunea Europeană. Atâta costă multilingvismul. Deci o cafea ieftină, un, o cafea să zic la un euro, și îmi spuneți noastră unde găsiți o cafea într-un bar care să coste un euro. Dar în fine, asta costă interpretarea și traducerea în Uniunea Europeană în 23 de limbi oficiale a tuturor activităților care se desfășoară în Uniunea Europeană și, bineînțeles, în principal în Parlamentul European. Un euro pe cap de cetățean european pe an. mi se pare super ieftin. În momentul în care luăm doar cifrele și vorba de 500 uh, de milioane de euro sau 460 de milioane de euro și așa mai departe, da, suma în sine pare mare, dar în cifre reale, de fapt costă o cafea de un euro pe an pe cap de cetățean, tocmai pentru a menține acest principiu de identitate, de democrație. Poate că dumneavoastră, da, vorbiți engleza foarte bine. Bravo! dar vi se dă posibilitatea să comunicați în limba dumneavoastră maternă și anume, spre exemplu, în germană, pentru că cetățenii din Germania, 80 și ceva de milioane, vă vor asculta în germană. Nu vă vor asculta în engleză. Poate că unii da, vă vor asculta pentru că vor înțelege engleza ă, plecând de la ideea că stăpâniți limba engleză în mod extraordinar. Eu zic că e o temă care, din punct de vedere ideologic, este atât de importantă. E vorba de principii de bază care ne ghidează. De aceea, în momentul în care unul ia cuvântul pe această temă, trebuie să se exprime în cunoștință de cauză și cu o multă modestie, prudență, pentru a ști exact despre ce este vorba. Noastră ați spus ați făcut un ultim comentariu care mie mi se pare totuși foarte important și am notat acest lucru pentru că poate pentru mine lucrurile nu erau chiar atât de clare încă de la bun început și anume importanța. Vorbim despre comisari, da, din Colegiul European. Unii se referă poate la comisarii, să zicem așa, cei mai importanți. Ca mă rog, acești comisari să meargă în parlamentele naționale și să, uh, exprime, să explice munca lor. E o sugestie care merită să fie preluată. Însă rămân cu aceeași îngrijorare pe care o aveam și înainte, și anume că un comisar să meargă în Budestang și s-a întâmplat acest lucru și m-a surprins de altfel când mi-a spus că în cinci ani de zile doar un singur comisar a venit în Bundestagul din Germania pentru a explica lucrurile. Mie mi s-a părut asta surprinzător. Mi se, uh, ar fi trebuit să meargă mai mulți comisari. De asemenea, mi s-a părut ciudat ca un comisar să aibă ocazia să meargă într-un uh, Parlament Național și în loc să întâlnească 40-50 de deputați naționali, să întâlnească doar cu patru dintre ei, pentru că reiese ulterior că acei parlamentari au pe ordinea zilei, știu eu, 40 de teme urgente care trebuie neapărat să fie dezbătute și care, bineînțeles, nu vor putea să fie prezenți la întâlnirea cu domnul comisar Cutare. Și asta e o realitate. E adevărat că <laughs> e o temă pe care trebuie să o dezbatem între noi, să vedem cum anume trebuie organizate astfel de întâlniri. Apoi, uh, referitor la cele spune, spuse de domnul Daf, cu care sunt absolut de acord. Eu zic că există aici o dimensiune deosebit de importantă și anume inițiativa uh, pe care trebuie să o transmitem imediat mai departe și anume tema discuțiilor între Parlamentele Naționale și Parlamentul European în ceea ce privește perspectivele financiare. Este o temă cheie care ar putea să fie preluată fără niciun fel de știu eu, neliniște, așa cum am avut în ultimele luni, o temă care poate fi acum preluată în mod uh, calm, relaxat, cu toate opțiunile posibile și imaginabile uh, pentru viitor. Și mie mi se pare, domnule Daf, că e o temă pe care cu toții ar trebui să o preluăm. E o inițiativă absolut uh, fundamentală, în așa fel încât uh, aceasta să poată fi transmisă mai departe și să fie discutată la nivelul la care trebuie să fie discutată. Vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdarea extraordinară de care ați dat dovadă. Vă mulțumesc că ați acceptat prezența mea. Doresc să mulțumesc și colegului Rangel, care a luat cuvântul foarte multă vreme. Eu pot să vă spun că sunt, uh, sunt cu vechime aici în Parlament și am văzut multe, dar rar ori s-a dat cuiva cuvântul pe o durată atât de multă. În orice caz, vă mulțumesc pentru toată răbdarea dumneavoastră, răbdarea care ați uh, organizat președinția acestei comisii astăzi și oricum, notez invitația pe care mi-ați făcut-o. În orice caz, doresc să vă mulțumesc pentru această oportunitate, pentru această ocazie de a lua cuvântul în fața dumneavoastră și sper să pot continua împreună cu domnul Gualtieri, cu domnul Daf, pentru a vedea ce anume vom Uh, spune care este poziția noastră față de documentul transmis de președinția belgiană, atât nu numai, nu numai Parlamentului European, cât și celorlalte parlamente naționale, să vedem cum putem eventual modifica în continuare acest text, în așa fel încât să organizăm cât mai bine viitorul politice uh, legate de afaceri externe, securitate și apărare. Vă mulțumesc tuturor. Cam atât. A fost extraordinar să pot fi prezent. Eu doresc să vă mulțumim, domnule vicepreședinte Martinez, pentru că nu doar a dat dovadă de răbdare, ci și de pasiune pasiune în prezentarea acestui uh, subiect și pentru acest drum european, care cu siguranță are rădăcini adânci uh, pătate cu sânge și cu promisiunea că întotdeauna vom fi alături împreună pentru un viitor uh, cu pace și prosperitate. Am simțit această pasiune a dumneavoastră la ședința din această seară. Vă mulțumesc, uh, vă salut. Adesso noi abbiamo ancora... Mai avem uh câteva subiecte de discutat astăzi. Avem micul meu raport uh, în legătură cu articolul 51, interpretarea uh, articolului 51 din regulament. Și având în vedere că mai avem timp, vă propun uh, să discutăm despre modificarea regulamentului Uh, adoptată pentru inițiativa cetățenilor, dacă sunteți de acord. Eh, sí, președinte, este punctul... Domnul Guerrera, mulțumesc, domnule președinte. Doamna Gurmai, care nu poate fi prezentă pentru că participă la o ședință unei alte comisii, e bine, am rugat să vă prezint această solicitare și anume să aprobăm această modificare, o modificare. E vorba de o greșeală, o greșeală referitoare la textul inițiativei legislative uh, referitor la inițiativa cetățenească. O greșeală care în principiu uh, ne-a împiedicat să obținem acordul politic pe care l-am avut la un moment dat cu Coreperul. Și greșeala, de fapt, în ce constă? Revizuirea după trei ani de zile a instaurării acestei inițiative trebuie să înceapă, deci numărătoarea acestei perioade trebuie să înceapă de la data aplicării concrete a inițiativei, care de fapt este un an după aprobarea intrării în vigoare a acestei inițiative. Și Bineînțeles, suntem de acord și cu un amendament pe care tocmai dumneavoastră l-ați prezentat la un moment dat, domnule președinte, și anume ați făcut o propunere ca intrarea în vigoare, aplicarea reală a acestei inițiative să fie întârziată cu două luni, în așa fel încât statele membre să poată să ia deciziile necesare, deciziile ce se impun pentru ca această inițiativă să poată fi aplicată. Deci, revizuirea de fapt va avea loc la patru ani după intrarea în vigoare și și nu la trei ani, așa cum se scrie în text. Deci vedeți că aici e vorba de o decizie pe care noi trebuie să o luăm acum concret în cadrul comisiei noastre, în așa fel încât să putem să ajungem cu această modificare în plenul Parlamentului și ulterior, în momentul în care Consiliul la rândul său va lua decizia pe 14 februarie de a opera această modificare, să poată să o aprobe cel puțin aceasta este solicitarea din partea raportorilor, din partea doamnei Gurmai, ca urmare a propunerii comisiei. Și, bineînțeles, e vorba de procedura prevăzută la articolul 216 al regulamentului. Eh, Vă mulțumim. Pentru a clarifica lucrurile, în programul pe care vi l-am prezentat la începutul ședinței s-a prevăzut că în această seară să discutăm inclusiv punctul 5 de pe ordinea de zi și să amânăm pe mâine acest punct pe care apoi v-am rugat să-l discutăm în această seară. Colegul Guerrero deja ni l-a prezentat, ne-a spus că doamna Gurma este de acord ca dumneavoastră să prezentați poziția dânsei și hotărâm uh, discutăm acest uh, punct și apoi revenim la punctul 5. Uh, discutăm punctul 11 mai întâi și apoi revenim la punctul 5. E vorba de modificarea um, articolului 160. Uh, toată lumea este de acord cu această modificare. Toate, toate uh, instituțiile sunt de acord. Dacă doriți, putem să și votăm cine este pentru această modificare. Domnul Daf? Înainte de a vota la această, această modificare a textului. Ar trebui să vedem textul modificat, să-l avem în fața ochilor. Am putea discuta acest lucru mâine dimineață la ședința coordonatorilor, dar eu nu am primit uh, nicio variantă a acestui text modificat și trebuie să văd textul înainte de a putea vota. 1. Păi, la punctul 11 regăsiți acest text, la punctul 11 din dosarul dumneavoastră. Da, mulțumesc, spune domnul Daf. Într-adevăr, l-am primit, îl voi citi. Domnul președinte, putem uh, să ne acordăm 5 minute pentru a ne gândi, dar este un text foarte simplu. Spunem că Citesc textul. Cuvintele sunt trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se înlocuiesc cu trei ani de la data aplicării prezentului regulament. Deci, regulamentul va intra în, în vigoare în februarie, va, va fi finalizat în februarie, dar de fapt cei trei ani vor începe în momentul în care va fi posibil să se folosească această inițiativă a cetățenilor. Dacă nu există dificultăți, putem considera această modificare ca fiind adoptată. Sunteți de acord? Bine, mulțumesc. Atunci revenim la punctul 5. E vorba de o chestiune de regulament și eu și m-ați numit pe mine raportor. E vorba de următorul lucru. După cum știți, articolul 51 prevede ca în anumite cazuri conferința președinților poate să atribuie competența pentru a pregăti un raport în plenar la două comisii care să coopereze, să lucreze împreună. S-a introdus această prevedere Uh, în, în uh, timpul mandatului trecut, dar au apărut dubii, au apărut diferite interpretări ale acestei prevederi. Colegii Leinen și Lene, ca președinția a două comisii, Comisia pentru Mediu și Comisia Jurii, dar și ca președinte, colegul Lain, ca președinte al, al, președinte, al conferinței președinților de comisii, ne-au cerut avizul în legătură cu acest aspect. Ne întreabă dacă această cooperare între două comisii, conform articolului 51, trebuie să fie înțeleasă doar în cazul procedurii legislative ordinare în primă lectură sau și în alte lecturi, în alte faze. A doua întrebare care ne-a fost pusă este dacă această cooperare între comisii implică că aceste două comisii trebuie să și propună amendamente împreună și așa mai departe sau nu? Și vor să știe, deci, dacă această colaborare între comisii trebuie să aibă loc și în fazele următoare sau doar în prima lectură. Pe lângă aceste trei întrebări, scrisorile în scrisorile trimise se pune o problemă de, cu caracter procedural. Colegul Leinen sugerează o modificare a regulamentului, în timp ce colegul Leinen sugerează o interpretare, o anumită interpretare. Eu am propus deja în documentul de lucru, am, am, am făcut deja o propunere în documentul de lucru și anume propun o modificare a regulamentului. Pentru că Articolul 51 împreună cu articolul 50 și 49, după părerea mea, duc la ambiguități, deci e nevoie de o clarificare. Articolul 51 începe în felul următor. În cazul în care condițiile menționate la articolul 49 aliniatul 1 și articolul 50 sunt îndeplinite, conferința președinților poate decide în cazul în care consideră că această chestiune este de importanță majoră aplicarea unei proceduri a reuniunilor comune ale comisiilor și cu vot comun. De fapt, nu se înțelege din textul actual al articolelor 49, 50 și 51 care este diferența. Dar există diferență substanțială între cele trei articole, care, după părerea mea, trebuie să fie explicată clar și anume, în articolul 49 se, provadă, se prevede situația normală în care dacă mai multe comisii sunt interesate de anumit subiect, există o comisie care are competență exclusivă, dar poate să ceară avizul uh, altor comisii. Deci e vorba de uh, consultare pentru aviz, uh, o situație simplă, normală. Deci, o comisie competentă pe fond și se cere avizul altor comisii. În articolul 50 se fac două ipoteze. Sau că pentru o propunere legislativă o propunere legislativă are o parte care este de resortul unei comisii și altă parte care este de resortul altei comisii sau dacă nu e ușor să se distingă clar competențele a două comisii, se prevede o comisie competentă pe fond, o uh, principală competentă pe fond și o a doua comisie competentă pentru o anumită parte din propunerea legislativă. Deci, de exemplu, amendamentele prezentate de o comisie pot fi acceptate ca atare sau prezentate direct în uh, plenară. Eu propun să se facă deci o distinție între articolul 50 și articolul 51, să spunem că articolul 51 se aplică dacă este imposibil să se, să se facă o distinție de competență între două comisii. Deci nu se poate spune care este principala comisie competentă pe fond. Dacă există interese obiective a două comisii în joc, dacă nu se poate face această distinție. Și dacă sunt chestiuni foarte importante, după cum se spune în articolul 51, atunci cele două comisii se vor lucra împreună. Un text mi iată care este modificarea conținutului. Există două condiții. Pe de o parte, domeniul respectiv să privească în mod inseparabil competența a două comisii și, în al doilea rând, această chestiune despre care e vorba în textul, în propunerea legislativă, trebuie să fie de importanță deosebită. Deci, cele două, comisii trebuie, cele două condiții trebuie să se aplice. Să nu se poate face diferență de competență între cele două comisii și chestiunea să fie foarte importantă. Deci, astfel e ușor să răspundem la întrebările care ne-au fost puse, pentru că dacă nu se poate face diferența între comisii, atunci, într-adevăr, mai multe comisii, două în principiu, vor lucra împreună. Și aceste comisii sunt competente în întregul proces legislativ. În principiu, va fi vorba de o singură lectură dar dacă apare și o a doua lectură sau a treia fază, după cum s-a întâmplat în anumite situații, acordul este mai greu de, uh, de obținut între Parlament și Consiliu, atunci cele două comisii cooperează, conlucrează de lungul întregului proces. Aceasta este propunerea mea de răspuns. Dar în ceea ce privește actele delegate și uh, cele executive, da, având în vedere că procesul legislativ s-a încheiat și deci partea importantă a fost deja discutată, examinată, pentru a simplifica lucrurile, cred că sau la solicitarea ambelor comisii, sau la solicitarea unei comisii, sau a conferinței președinților, competența pentru partea, faza executivă, să fie atribuită unei singure comisii. Iată care este propunerea pe care vă prezint și acum deschidem dezbaterea. Allora, colega Groti. Ia vielen Dank. Domnul Grota, vă mulțumesc, domnule președinte. Vă să mulțumesc și pentru propunerea pe care ne-ați făcut-o. În uh, trecut am asistat la asemenea confruntări între comisii, între Comisia Envi și Comisia responsabilă pentru industrie. Au existat uh, probleme în ceea ce privește directiva cu emisiile de dioxid de carbon. Și care, care comisie este comisie de fond? Tot timpul s-a, s-a pus această problemă. Poate ar trebui să există un uh, un uh, cadru uh, temporal foarte clar în ceea ce privește aceste probleme. Deci, poate ar trebui să existe o asemenea pre, uh, prevedere. Dacă nu se ajunge la un, uh, la un acord, ce se întâmplă în, în, în aceste condiții? Nu știu dacă putem pune în aplicare o asemenea propunere, însă până în acum întotdeauna a fost o, o negociere foarte dificilă între președinții uh, comisiilor. Tot timpul s-a, s-a, s-a discutat, ok, care va fi amendamentul uh, care este înaintat în urma unei uh, colaborări între comisii în plenară Deci poate, poate ar trebui să uh, punem pur și simplu o limită uh, temporală pentru a uh, simplifica toate aceste proceduri din cadrul Parlamentului. Intervenție fără microfon din partea domnului președinte. La articolul 188 se vorbește de împărțirea uh, competențelor. Și aici sunt uh, numite uh, condiții. Dacă nu există alte întrebări, atunci poate ar trebui să există asemenea limită în timp. Doamna Tain. Am dorit să sprijin lucrurile spuse de domnul Grote pot să vă confirm acest lucru, uh, certa legată de, competin, de competență între Comisia Jurii și uh, Comisia IMCO. Este vorba întotdeauna de negocieri foarte uh, dificile, lucruri care nu sunt clare din, din definirea competențelor comisiilor. Am avut probleme și în relația între jurii, în Comisia Jurii și um, Comisia Econ în ceea ce privește um, instituțiilor financiare. Deci, întotdeauna cred că există probleme în ceea ce privește competențele, mai ales în ceea ce privește comisia jurii și relația acestea cu, cu restul uh, comisiilor. Și eu niciodată nu înțeleg foarte clar de ce s-a luat o hotărâre așa cum s-a luat. Și este vorba de un uh, aspect foarte important Um, se discută foarte mult, mai ales în ceea ce privește rapoartele de inițiativă. Vă mulțumesc, domnul președinte. Deci, după părerea mea, articolul 51 ar trebui să clarifice tocmai aceste conflicte care durează foarte mult timp. În uh, în cazul în care există uh, neclarități legate de competență, atunci uh, acele comisii trebuie să colaboreze. Desigur, uh, până la urmă este vorba de un lucru subiectiv. Um, să hotărâm dacă este vorba de o, de o problemă suficient de importantă sau nu. Cred că trebuie să discutăm mai uh, departe, însă uh, sper că uh, situația a fost clarificată. Nu știu dacă mai există alte întrebări. În ceea ce privește înaintarea amendamentelor, termenul limită este 15 martie. Dacă toată lumea este de acord pe această dată, 15 martie, seara. Cred că nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi. Tocmai îl văd pe colegul Brock. care mâine dimineață va fi raportor pe marginea unui aspect foarte important, schimbările tratatului. Am dorit doar să-l salut. Încheiem acum ședința. Restul lucrurilor le vom discuta mâine și mâine este și întâlnirea coordonatorilor. Stați o secundă. Mâine vom discuta și despre registrul uh, transparenței, registrul comun pentru transparență. Și la ora 10.30, domnul Brock și domnul uh, Gualtieri despre uh, reforma, tra- revizuirea tratatelor. Dacă nu există alte obiecții, închei ședința.